unsere Arbeiten wieder auf von heute Morgen. Dragi colegi, continuăm uh, lucrările. Avem uh, un punct de pe ordinea de zi pe care l-am trecut cu vedere în această dimineață. E vorba de avizul colegii Șulin, raportul anual 2013-2014, subsidiaritate și proporționalitate. Noi facem un aviz către jurii. În numele raportoarei vorbește coordonatorul Petri Sarvama de la PP. Lady, ne-ai promis că te încadrezi în 30 de secunde. Mulțumesc. Raportorul propune o aplicare extensivă a principiului subsidiarității pe programele MFF, pentru rapoartele speciale pentru Curtea de Conturi și uh, la bugetele naționale și subnaționale. Comisia e rugată să respecte și principiul proporționalității ca să simplifice procedura de obținere a fondurilor europene. Se axează, ne axăm în special pe studiile de impact. Acesta este, acesta este nucleul textului, acestea sunt elementele de substanță. Raportoarea consideră că bugetul e adesea cheltuit pe proiecte fără rezultate uh, spectaculoase, fără rezultate eficiente. Am mai auzit și eu de această problemă, oricum e un, o problemă asupra căreia putem să revenim. Mulțumesc! Pe 30 mai, la ora prânzului, avem termenul de depunere a amendamentelor. Aveți proiectul de raport în față, puteți să vă aduceți contribuția în orice fel până atunci. Trecem la următorul punct de pe ordine de zi. Punctul 59, descărcarea bugetară pentru comisie. Doamna Gheorgheva, ne bucură faptul că sunteți astăzi aici. E o întâlnire importantă cu dumneavoastră. Am uh, ascultat deja opinia comisiei și am luat notă de aceasta. Domnul Mădas v-a reprezentat uh, cu demnitate. Între noi, uh, eu vreau să vă spun că acesta s-a bucurat de un statut protejat la noi, pentru că știam că doar vă reprezintă. Așa că mai sunt câteva puncte controversate pe care le putem uh, prelucra cu dumneavoastră. Aveți avantajul că aveți deja un uh, raport votat în față. Ne bucură foarte tare faptul că ați venit. Fără a zăbovi, uh, vă dau direct cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi, vreau să exprim, să-mi exprim gratitudinea numele meu și a Comisiei față de votul pentru uh, descărcarea bugetară pe anul 2013 acordată Comisiei. Și aș dori să vă spun că ne-am asumat răspunderea și vom lua acțiuni pe problemele ilustrate de dumneavoastră. Deja la începutul lui martie v-am trimis un prim plan politic despre cum ne imaginăm noi să reacționăm la acest raport. Și, bineînțeles, așteptăm votul de la plenară, unde sperăm că viziunea dumneavoastră va fi confirmată. Pentru noi acesta nu este sfârșitul, este începutul implementării a tot ceea ce am promis și vom uh, continua Uh, cu acțiuni de follow-up. Este un raport foarte bun, un raport constructiv care reflectă bine slăbiciunile identificate de Curtea de Conturi. Se cere impunerea de măsuri pentru a îmbunătăți sistemul de gestionare. De asemenea, suntem lăudați acolo unde e cazul. Și mă bucură faptul că se întâmplă asta, mă bucur în numele staffului ați salutat uh, faptul că încercăm să îmbunătățim performanța, că ne axăm din ce în ce mai mult pe măsuri de prevenire, dar și de corectare, în așa fel încât să protejăm banii contribuabililor europeni. Totodată, ne încurajați să continuăm munca pentru echilibrarea acțiunilor, ținând cont de costuri, de raportul cost-beneficiu, în așa fel încât să obținem cel mai bun rezultat. Mă bucură faptul că ați recunoscut rolul jucat de sistemul integrat de administrație și control în ceea ce privește prevenirea de probleme în agricultură și coeziune, pentru că acolo sunt uh, cele mai importante domenii. Acest raport vine într-un moment cheie, pentru că începe noua etapă de programare. Învățămintele trase din acest raport ar fi foarte relevante pentru perioada viitoare de programare. Sperăm ca rata erorilor să fie redusă și să ne îmbunătățim sprijinul acordat statelor membre. Cel mai mult mă bucură munca colegului meu Manfred, de fapt, dacă e să fiu sinceră, fiindcă el uh, este cel care ne conduce de șapte ani încoace Doamnă președinte, dumneavoastră ați spus că uh, ieri uh, l-ați uh, stresat cu întrebări. Bine, acesta este momentul lui de glorie. Vreau de asemenea să vă mulțumesc și pentru faptul că s-a recunoscut un lucru. Am fost foarte prudenți uh, cu acel prag de și tendința de creștere a ratei erorilor a fost stopată anul acesta, ba chiar uh, s-a, a scăzut. Sigur că mai suntem în continuare la 4,7%, nu ne mulțumește acest lucru, vrem ca această rată a erorilor să scadă și de acum încolo. Mai ales în ceea ce privește riscul, uh, gestionarea partajată, uh, mai sunt multe de făcut, atât la nivelul nostru, cât și la nivelul statelor membre. Curtea de conturi ne spune că dacă autoritățile de gestionare din statele membre ar utiliza toate informațiile care le sunt puse la dispoziție, rata erorii ar scădea sub acel uh, prag de 2%. Deci, ne interesează aceste chestiuni cu privire la managementul partajat. Sunt câteva rezerve exprimate de directorii generali, dar vreau să vă spun că aceștia au instrumente de corectare, în așa fel încât să corecteze rata erorilor. Noi considerăm că această observație nu este una negativă. La Agri, Regii și Ocupare au apărut rezerve, nu fiindcă există o deteriorare a sistemelor și fiindcă nu-și asumă nimeni răspunderea, ci pentru că, iată, ă, aplicăm, aplicăm scuzați, o uh, metodă cu un obiectiv clar. Concluzia e una cât se poate de clară. Mai sunt multe de făcut, iar dumneavoastră ne însoțiți uh, în acest demers. Aș vrea să discut și din perspectiva resurselor umane, pentru că există o parte din raport dedicată acestui capitol multe lucruri ce țin de resurse umane, multe probleme ce au apărut în trecut au fost rezolvate mulțumită noului statut din 2014. Schema de pensii a fost reformată, vârsta de pensionare a crescut până la 66 de ani, cu posibilitatea de a prelungi activitatea până la 70 de ani, totul fiind perfect uh, aliniat Uh, speranțe de viață din Uniunea Europeană. Reducerile imediate vor fi de 1 miliard de euro pe an. Flexi-time și posibilitățile de recuperare sunt bine ancorate în noul statut. Există și o excludere de la recuperare pentru funcțiile de conducere. Știm că acum se avansează în gradele înalte doar în funcțiile de conducere și vreau să vă promit că noi vom alinia perfect descrierea jobului cu um, responsabilitățile asumate la locul de muncă. Atât acum, în această, în, pe timpul acestui colegi al comisarilor, cât și pe viitor, deci pe termen lung. Cu privire la Uh, activitățile sociale și sportive. Există o linie bugetară în acest sens, dar e vorba mai degrabă de o linie low cost. Ne interesează, desigur, și bunăstarea la locul de muncă și uh, avem acum un program Fit for Work ca să ajutăm pe funcționari să rămână sănătoși. Vă spun între paranteze că 70% dintre persoanele care intră în concediu medical pe termen lung fac acest lucru pe motive de stres, probleme de sănătate mentală și ne îngrijorează foarte tare acest lucru. Pe ansamblu, am tot discutat despre sistemul de gestionare și control și știm că este un subiect foarte important. Vrem să avem sisteme ușor de înțeles ne-am dori să nu mai încurajăm, să nu încurajăm birocrația, ba din potrivă, să o demontăm acolo unde se poate și să ne asigurăm că există norme clare care să rezulte într-o conformitate mai mare. Noi am uh, prezentat o analiză cu privire la costul controlului în statele membre e vorba de 6,8% din cheltuieli pe Digi Agri, 2,25% pentru Regio, 5,1% pentru Employment. Este important pentru noi să găsim uh, o cale de a învăța unii de la alții printr-un schimb de bune practici. Vrem ca aceste controle să fie mult mai eficiente și, desigur, costul să fie unul redus. E vorba, la, la, când discutăm despre comisie, uh, avem procentul de 2,3% la cercetare și 5,8% uh, ca plafon maxim într-un alt domeniu. La directoratele generale, uh, la alte directorate generale avem chiar 20%. Noi vrem controle ferme, dar trebuie să vedem cum anume putem să eficientizăm costurile acestor controle. Pentru a avea controle de calitate care să nu exagereze ca preț, ar trebui să avem uh, un lanț unic de auditare prin gestionarea partajată. Însă e foarte greu de obținut așa ceva. Un lanț unic de auditare ar îmbunătăți, îmbunătăți calitatea controlului și, totodată, ar reduce costurile. Și vom încerca să milităm pe această idee și în declarațiile naționale. Știți că am spus-o și în trecut. Eu sunt pentru declarațiile naționale. Deocamdată acestea sunt voluntare. Condițiile trebuie să uh, trebuie să avem condiții care să încurajeze uh, adoptarea acestor declarații naționale în statele membre. Trebuie să îmbunătățim uh, și resursele care revin comisiei în, și pentru asta trebuie să ne bazăm pe auditarea făcută la curte și în statele membre. Ne interesează aici, în special, rata erorilor transmisă anual. Dacă se identifică deficiențe în controlul național, noi vom continua să ajustăm rata erorii. Când apar deficiențe, să știți că vom lua măsurile necesare. De asemenea, trebuie să îmbunătățim uh, calitatea informațiilor oferite de statele membre în ceea ce privește corecțiile financiare întreprinse în plan local. Aici mai e mult de muncă. Trebuie ca statele membre să ajungă să fie pe picior de egalitate. Cum vrem să facem asta? Vom uh, îmbunătăți uh, diseminarea de linii directoare, vom îmbunătăți pregătirea profesională în domeniu și vom disemina uh, informațiile relevante, precum și vom face un schimb de bune practici. Cadrul legislativ nu prevede sancțiuni în ceea ce privește o raportare incorrectă și de proastă calitate. Dar putem să aplicăm măsuri de corectare. și suntem cât se poate de hotărâți să aplicăm astfel de măsuri, mai ales dacă uh, problemele sunt grave. Se, ajunge, se poate ajunge chiar și la uh, negarea alocării de fonduri în anumite state membre. Nu, vom, nu ne vom da înlături de la așa ceva. Deci vom uh, stopa alocarea de fonduri. În aceeași ordine de idei, am vrea ca din punct de vedere metodologic să fim perfect aliniați. Vom clarifica metodologia pentru calcularea uh, estimărilor de risc în raportul de sinteză pentru 2014. Simplificarea este un alt element cheie. Vrem să avem norme simplificate pentru bugetul european. Pentru cadrul juridic 2014-2020 există un temei pentru simplificare. Mi se pare că domnul comisar Hogan va veni să vă vorbească despre exact acest subiect. Ne interesează nu doar în ceea ce privește agricultura și uh, dezvoltarea rurală, ci și coeziunea. La agricultură ne-am dorit să fie aplicat un cost standard pentru micii fermieri și sume forfetare în uh, dezvoltarea rurală. Iar la coeziune, îngrijorarea cea mai mare pe care o avem este acel gold plating. Și aici trebuie să facem tot posibilul în așa fel încât să reducem apetența față de așa ceva. La ocupare, cadrul de reglementare a fost îmbunătățit semnificativ în așa fel încât să existe simplificări acolo unde e cazul, să fie utilizate niște opțiuni simplificate pe cost și să existe planuri uh, de acțiune comună, în așa fel încât să existe rezultate comune implementate prin uh, opțiunea de cost simplificat. Ajutorul de stat și achizițiile publice sunt iarăși două domenii simplificate, unde uh, s-a avut în vedere îmbunătățirea legislației. Uh, estimăm că și astfel să reducem rata erorilor. Comisia va lansa un studiu în anul 2015 pentru a obține informațiile relevante față de măsurile de simplificare adoptate în domeniul coeziunii în statele membre. Vom uh, prezenta și noi un raport pentru 2014-2020 care are drept uh, subiect principal simplificarea. Se va întâmpla până la finele acestui an. Vom monitoriza uh, implementarea elementelor de simplificare în toate domeniile politice din statele membre. Ne îngrijorează în continuare faptul că, de obicei, începem Uh, cu măsuri simple și apoi, pas cu pas, uh, da. se ajunge la un pom de Crăciun. Și am vrea să existe un tablou de bord pentru simplificarea administrativă, în așa fel încât să nu pierdem din vedere ce este important. Menținem măsurile de simplificare așa cum au fost ele concepute și rezistăm uh, tentației de a uh, complica totul ca la final să avem un pom de Crăciun. Vom avea și o evaluare la jumătatea perioadei uh, pentru CFM în 2016 și o evaluare a regulamentului financiar în acest sens. Astfel, din ce îmi dau eu seama, suntem în perfect acord unii cu ceilalți. De multe ori am uh, auzit din partea dumneavoastră că vă doriți simplificare, armonizare între fonduri. De asta avem nevoie pentru a reduce povara administrativă la nivelul beneficiarilor și pentru a reduce erorile. Suntem uh, pe aceeași lungime de undă, gândim la fel și permiteți-mi să închei cu un subiect de care ne vom uh, ocupa mereu. E vorba de axarea pe rezultate concrete. Vreau să aduc la cunoștința acestei comisii că Față de ultima dată când uh, am fost în fa- uh, aici, la dumneavoastră, am uh, creat un uh, grup special de lucru pentru acele domenii unde se cheltuie mult. Ne axăm uh, pe uh, formularea unui buget axat pe rezultate. Am uh, creat un program de lucru foarte pragmatic. Ne vom întâlni de trei ori pe an cu subiecte foarte clare. Data viitoare, de exemplu, vom discuta despre simplificare. Deci, ne vom întâlni mai mulți comisari cu echipele noastre pentru ca împreună să creăm o rețea de profesioniști care să ducă la bun sfârșit acțiunile sistematic. Rezultatul trebuie să fie următorul. Să existe o aliniere între liniile bugetare, să îmbunătățim impactul, să îmbunătățim accesibilitatea, să reducem povara administrativă și să comunicăm rezultatele cetățenilor noștri. Să comunicăm rezultatele în fața contribuabililor într-o manieră mult mai clară și concisă. Sper ca împreună să creăm și un grup interinstituțional pentru performanță, cât mai repede cu putință. Aștept cu nerăbdare ca Parlamentul să participe uh, la acest capitol. Noua generație de programe se axează mult mai mult pe performanță. Avem și o rezervă de performanță care este uh, un stimulent foarte bun pentru statele membre. Ele trebuie să fie încurajate să mizeze pe programe de înaltă calitate. Această rezervă de performanță va ajunge la sfârșit și atunci, cum să atragem atenția față de performanță acum, fără mai a mai aștepta momentul în care vom putea compara rezultatele programelor? Eu cred că tocmai aici e important să uh, nu pierdem din vedere performanța. Uh, performanța aceasta e importantă pentru întreg colegiul comisarilor. Aș dori să mă opresc aici ca să mai am posibilitatea să răspund la întrebări. De când am preluat acest portofoliu, vreau să vă spun că am avut parte de o experiență foarte bună în colaborarea cu Parlamentul și cu această comisie în special și vreau să vă mulțumesc sincer pentru asta. Mulțumim foarte mult, dragă doamnă comisar, în primul rând, uh, un mesaj personal. Mulțumim pentru uh, cuvintele frumoase și prietenoase față de acest raport. Eu cred că acest raport de descărcare pentru 2013 consolidează Comisia în fața statelor membre. Puteți să mergeți la Consiliu având uh, sprijinul clar al Parlamentului și mă bucură faptul că nu doar eu, ci majoritatea celor de aici de la Comisie deci, trebuie să rezolvăm problemele acolo unde sunt, nu să mai transmitem doar mesaje generale, globale, cu reguli pentru uh, tot ceea ce există. Când, clar, situația e în felul următor. Există câțiva care nu respectă anumite reguli. Dacă pe viitor domnul Grafa merge la Consiliu cu acest raport, măcar va ști că are un aliat de partea sa. Pentru mine mai sunt foarte multe de făcut la fondul de coeziune. Am văzut că există multe ajustări în agricultură în ceea ce privește rata erorilor. Am uh, făcut cei mai mari pași înainte și putem să spunem, iată, avem conștiința lucrului bine făcut, chit că știm că mai sunt multe de întreprins în continuare. Tocmai de aceea mă bucură Um, raportul anual al uh, directorului general de la Agri, dar ne interesează să avem un, un procedeu similar și la coeziune, pentru că acolo există uh, o problemă mare. Există cea mai mare diferență față de rata erorii oferită de Curtea de Conturi și rata erorii de la Comisie. Iată un domeniu unde avem mult de muncă raportorii pe descărcare, însoțindu-ne în activitățile noastre ulterioare. Măsurile de training și informare în statele membre sunt foarte importante. Nu e suficient să arătăm cu degetul statele membre și să le muștruluim, trebuie să le oferim și sprijin. Deși am impresia că există totuși unele state membre care nu vor să țină cont de ceea ce se spune aici. Sancțiunile sunt în continuare necesare, Măsurile de corectare sunt și ele importante și suntem de acord cu dumneavoastră. Aceste măsuri de corectare trebuie continuate. Până la urmă, e vorba despre, uh, nu doar despre uh, corectarea lipsurilor de bani, ci e vorba despre corectarea unui sistem. Discutați și despre Uh, mici întreprinzători și costurile standard pentru fermieri, de exemplu. Da, lucruri foarte interesante. Aș vrea însă să văd cum vom pune problema în momentul în care va sosi uh, raportul. La fel și cu ajutorul de stat și uh, uh, contractele publice. Încă sunt neclar pentru mine lucrurile, dar am încredere în dumneavoastră că se progresează. La capitolul simplificare, cea mai mare simplificare ar fi dacă am avea un cod de norme. Dacă ați reușit să armonizați regulile, ar fi extraordinar, o contribuție extraordinară către simplificare per total. Nu ca de fiecare dată când se identifică o problemă să se vină cu o nouă regulă pe care să o vârâm sub nasul beneficiarilor. Deci acest cod de norme ar trebui să fie unul foarte bine organizat, care să prevadă, desigur, anumite excepții, dar dacă nu vom reuși să eliminăm contradicțiile din uh, norme, din normele în vigoare, vom avea în continuare o sursă eternă de probleme în rândul statelor membre. Să nu ezitați să apelați la noi Uh, în cazul în care există diferite evoluții, de exemplu pe IMG. Uh, cel mai bine ar fi să ne transmiteți textul prezentat astăzi ca să-l putem da mai departe colegilor. I A fost o intervenție foarte interesantă. Uh, într-adevăr, reformarea statutului este un succes. Am reușit să oferim soluții concrete uh, cu efect nu doar asupra buzunarului contribuabilului, ci uh, și asupra menținerii uh, on, men, asupra menținerii bunei imagini a Uniunii Europene. Vreau să vă mulțumesc pentru contribuția la procedura de descărcare. Știu că nu este întotdeauna de la sine înțeles și că nu e ușor, dar uh, e important că am primit informațiile de care am avut uh, nevoie. Așa că vreau să o spun în fața tuturor și în fața curții de conturi că avem nevoie de dumneavoastră și o atitudine deschisă uh, din partea comisiei este un lucru pe care îl apreciem. Colegul Sarvamaș și doamna Iana Sender au cerut cuvântul. Mulțumesc. Uh, thank you, Madam Chair, and, and... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, încă o dată pentru faptul că ne-ați adus uh, vestea cea bună astăzi aici. Mi-a plăcut tot ce ați spus dumneavoastră. Ce ați spus este corect și fără să mai pierdem timp, aș vrea să vă formulez o întrebare. Vorbim despre gestiune comună, împărtășită. Și când vorbim despre deschiderea și disponibilitatea datelor din statele membre, dacă am înțeles eu bine instrumentele uh, pe care le analizăm și pe care le-ați adus în discuție, Sunt mai mult training, diseminarea de informații, organizarea de seminarii, lucruri de acest fel. Deci e nevoie de toate acestea, cu siguranță. Aș vrea însă să știu care ar fi reacția dumneavoastră când vă spun că e foarte important, uh, important accesul auditorilor acestei comisii uh, de auditori. Aș vrea să știu ce intenționează să facă comisia pentru ca informațiile să devină mai transparente, informații din partea statelor membre. Cum poate să facă asta colaborând cu Curtea uh, de Conturi Europeană? Am impresia că uneori Curtea de Conturi așteaptă o mișcare din partea Comisiei. Însă și dumneavoastră așteptat să facă o mișcare curte de conturi. Unde credeți că se află mingea deocamdată? Pe care parte a terenului? Mulțumesc. Doamna Iala Sender. Mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere. S-a schimbat puțin ordinea de zi și credeam că urmează un alt subiect. Doamne Gheorgheva, vă felicit. Dumneavoastră veniți astăzi pentru a reacționa la votul de astăzi dimineață. E o acțiune supraomenească. Eu una încerc uh, să înțeleg ce s-a întâmplat în urma votului de azi dimineață, deoarece au avut loc uh, voturi diferite. Vă mulțumesc pentru toate propunerile pe care le-ați prezentat și știu că le vom putea vedea mai în profuzime pe măsură ce vom începe activitatea noastră. Aș vrea să echilibrez cumva abordarea doamnei Grese în ultimele exerciții. Eu cred că deja Curtea de Conturi a făcut o schimbare în direcția cea bună, însă noi încă suntem uh, demodați, zic eu, încă n-am ajuns în actualitate. Ce le spunem noi cetățenilor în ceea ce este IMM-urile, fondurile structurale sau fondurile agricole? E bine, le dăm vești uh, proaste, sancțiuni de la Bruxelles, deci tot uh, îi lovim, practic. Deci ca să-i ajutăm să fie mai bine, îi pedepsim. Eu cred că e ca o pedagogie cam depășită, nu? Cam demodată. Nu ar trebui să procedăm astfel, ci să dăm exemple prin pedagogia noastră, să fim un exemplu bun. Deci ce aveți, uh, ce ați putea să ne spuneți în legătură cu această nouă abordare, de exemplu, a veștilor bune? Abordarea e destul de haotică deocamdată. Bugetul european e din ce în ce mai redus, mai complicat. Uh, sancțiunile, practic, uh, uh, pică din cer asupra cetățenilor, însă cum putem veni și cu niște vești bune? participarea la proiecte, solicitarea de finanțare, colaborarea cu Uniunea Europeană ar trebui să fie văzute ca o șansă și nu ca o pedapsă. De asemenea, în ceea ce privește descărcarea de gestiune a comisiei, la vot m-au uh, îngrijorat anumite lucruri, deoarece cred că am luat-o pe o cale periculoasă. În ceea ce privește sprijinul uh, populației saharaui. Nu știam cât de complicată era situația cu care ne confruntam, însă dumneavoastră ați spus clar în această comisie, când doamna Gresle v-a spus că ar putea exista probleme, ne-a spus clar că în momentul în care s-a făcut cercetarea OLAF, comisia a făcut tot ce trebuia, a suspendat plățile și în momentul de față avem practic toate asigurările la fiecare etapă pentru oferirea acestei asistente, uh, asistență umanitară pentru cei din Sahara Occidentală care se află într-o situație deplorabilă. Deci s-a spus clar că s-a făcut tot posibilul și că acum nimeni nu ar putea să mai acuze existența unei probleme. Însă, din păcate, la votul de astăzi, și sper să putem soluționa asta în plen, deci se lasă în continuare, practic, această zonă de umbră, ca și cum în continuare ar exista probleme. De aceea vreau să vă rog să spuneți clar care este poziția dumneavoastră și a Comisiei în legătură cu această chestiune concretă. E nevoie de asistență umanitară, s-a făcut tot ce trebuia, tot ce a spus Olaful, s-a făcut chiar și mai mult. Și în ceea ce privește recensământul, uh, s-a implicat Olaful, a fost o problemă spinoasă. ONU a recunoscut uh, ce s-a întâmplat. Însă în această după amiază, înainte de plen, ar trebui să clarificați ce s-a întâmplat, ce se întâmplă acum, pentru a nu transmite, practic, acest semnal care nu are nimic de a face cu ce se întâmplă în Sahara Occidentală. Este un grup de persoane, un popor acolo care se află într-o situație umanitară foarte dificilă, două state mari uh, sunt în conflict, practic, acolo, iar ONU trebuie să ia o decizie în această primăvară. Uh, ceea ce face Parlamentul nu ar trebui să uh, Uh, ducă la crearea și de mai multă confuzie. O altă chestie, un ONG, IMG. Aici am avut mai multe acorduri uh, internaționale între ambasadori în uh, timpul războaielor balcanice, deci trebuie să recunoaștem acest lucru. Din păcate, Olaf a făcut un raport care a fost filtrat, deci ar să știu cine a dezvăluit existența acestui raport, m-a uimit uh, apariția acestui raport în unele birouri, la mine n-a ajuns oricum. Deci modul în care este tratată această organizație acum. Tocmai am știut că s-au suspendat niște plăți pe care trebuia să le facă comisia, niște plăți de prefinanțare. Deci aș vrea să ne spuneți dacă a existat sau nu fraudă. IMG e acum uh, liberă de orice bănuială, așa cum uh, arată mai multe rapoarte. Deci ce s-au uh, întrerupt plățile pentru o serie de activități deja desfășurate și ce intenționați să faceți pentru reabilitarea uh, acestei experiențe bune pe care am avut-o până acum în zone dificile. Eu am fost printre inițiatorii ideii de a avea un cod deontologic pentru Olaf și doamna Gresle m-a sprijinit. Nu e posibil ca Olaful să uh, distrugă reputații, să le uh, reabiliteze, să le uh, înfrumusețeze. Deci nu sper să trebuiască să cerem un cod deontologic pentru ceea ce face și comisia cu aceste ONG-uri care nu pot să fie bănuite de nimic. Nu a existat fraudă, e o organizație internațională conform parametrilor utilizați. Nu sunt niște parametri monopolistici, ci uh, variați. Deci această organizație acum practic e bănuită și de aceea s-au suspendat plățile pentru anumite uh, proiecte care ar fi trebuit să fie prefinanțate. Și în ultimul rând, o întrebare legătură cu extinderea. Mi s-a prezentat în ultima clipă un compromis pe care nu l-am văzut în legătură cu situația direcției uh, privind extinderea. Eu aș vrea să știu dacă avem o formă de mm, estimare a plăților dăm dovadă de puțină flexibilitate în ceea ce privește plățile pentru extindere. Și azi dimineață m-a uimit ce s-a întâmplat, deoarece pentru cel de-al șaptelea program cadru, doamna Gresle spunea că există posibilitatea să tolerăm un anumit nivel de risc. Nu-i tot una riscul din Irak și din Afganistan cu cel din uh, o universitate sau laborator. Și o ultimă solicitare. E a treia oară când cer acest lucru. Vreau din partea Comisiei o listă cu beneficiarii celui de-al șaptelea program cadru, beneficiarii din fiecare stat membru. Mulțumesc. Domnul Pierinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, pe bună dreptate ați spus că nu aici se încheie această poveste, ci doar începutul lucrărilor și eforturilor de a proteja interesele Uniunii Europene și de a folosi cât mai bine resursele uh, disponibile. Cu siguranță nu avem nevoie de generalități, trebuie să ne concentrăm pe problemele concrete, indiferent unde apar acestea și, bineînțeles, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie să generăm uh, o formă diferită de colaborare între Comisie și statele membre și de asemenea trebuie să ne asigurăm că se respectă legea europeană. Aliniatul 38 acum. Acolo se face o generalizare în ceea ce privește uh, riscurile Uh, privitoare la fondurile de garantare agricolă sau fondurile de dezvoltare regională. Se spune că România, Bulgaria și Portugalia au rata de eroare cea mai ridicată. Amendamentul pe care l-am propus eu a arătat clar, arăta clar ce probleme existau și ce probleme nu existau. Și după cum se arate, arată în anexa la raportul pe 2013 a DG Agri, riscul rezidual pentru diferitele sectoare e următorul. Pentru măsurile de piață, Belgia, Bulgaria, Ungaria și Irlanda prezintă rata cea mai scăzută de eroare. La celălalt sector, plăți directe, nu suntem în categoria de sub 1%, noi, Bulgaria, nu suntem nici în uh, categoria care depășește 5%. La dezvoltare rurală clar avem o problemă și ar trebui să avem o abordare țintită, însă mi se pare inadmisibil să se facă această generalizare, să se menționeze împreună aceste trei sectoare și țări. Raportul astfel face o declarație Uh, prin care învinovățește încă o dată pentru a nu știu câta oară Bulgaria și România ca fiind uh, vinovații uh, principali. Modul de colaborare e periclitat de astfel de abordare. Dar că dumneavoastră nu ați atras atenția asupra acestui aspect din raport, deci aș vrea în declarația dumneavoastră inițială, deci ce intenționați să faceți? Um, colaborând cu președinta acestei comisii pentru a întrerupe această practică cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Trebuie să intervin, deoarece, doamnă comisar, um, nu dumneavoastră sunteți responsabili de ce am scris eu. E un alineat care se referă la cifre furnizate de Curtea de Conturi. Nu de la Comisie, în anexă. Față de raportul anual, ne referim la 2007-2013 uh, ca perioadă. Există acolo un tabel. Vă trimit uh, Uh, exact acest tabel ca să puteți vă dați seama exact despre ce este vorba și ca să vă simțiți informat. Domnul Vaughan urmează. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Ca și colegul meu și eu, colega mea și eu îmi cer scuze că am venit cam târziu pentru că tocmai am sosit din țara Galilor. Vreau să vă spun că săptămâna trecută s-a făcut un sondaj în țara Galilor în care, care a arătat că 63% dintre cetățeni sunt uh, pentru uh, rămânerea uh, noastră în Uniunea Europeană. Deci nu tot Regatul Unit e la fel, situația înțelăgărilor este mai diferită. De ce noi avem atitudine atât de pozitive în legătură cu înțelăgărilor, uh, uh, cu Uniunea Europeană? De ce suntem noi atât de pozitivi? Pentru că primim multe fonduri europene. Cred că cheltuim bine acești bani și obținem niveluri ridicate de performanță. Despre, uh, dumneavoastră vorbiți în raportul dumneavoastră despre ameliorarea performanțelor și mă bucur că explorați posibilități de ameliorare acestor performanțe pe viitor. Poate ați putea să ne dați mai multe detalii în legătură cu grupul care um, se va ocupa de ameliorarea performanțelor, din cine e format, ce obiective are și ce calendar. Pentru că acum ne aflăm în noua perioadă de programare bugetară și multe programe au, au început deja, deci unele lucruri sunt greu de schimbat. Deci avem nevoie de anumite detalii pentru că tot discutăm despre aceste lucruri la buget, dorim ca banii să fie folosiți bine, dar trebuie să ne asigurăm uh, că fondurile uh, sunt cheltuite eficient și că performanța este una ridicată. Mulțumesc, dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, cuvântul doamna comisar, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Aș începe cu întrebarea legată de date și ce facem cu acestea și în ce în terenul cui se află acum mingea. Noi încercăm să oferim rapoarte anuale de calitate, pentru că acestea oferă uh, informații foarte utile și cred că sunteți de acord că calitatea acestor progrese s-a ameliorat și în raportul de sinteză uh, arătăm pe scurt acest lucru. Bineînțeles, avem dificultăți legate de date pentru că Uh, lucrăm cu multe activități, multe limbi, uh, mulți beneficiari și parteneri în punerea în aplicare și de aici o varietate de abordări în modul în care sunt structurate datele. Dorim să obținem o imagine cât mai exactă, să descriem cât mai exact proiectele. Încerc să vă arăt ce probleme dorim să rezolvăm și prin ce abordare. Să înțelegem care sunt uh, sumele, care sunt partenerii și care sunt rezultatele dorite. Iată până la urmă ce dorim noi să fim capabili să prezentăm. Dar uh, nu ar fi realist să spunem că ne aflăm într-o situație în care accesibilitatea nu. Ehm, să spun altfel lucrurile. Datele sunt disponibile și accesibile, dar din cauza modului în care sunt organizate aceste date, ele pot fi accesibile, dar asta <laughs> nu înseamnă că sunt și complet utilizabile. Și de aceea noi dorim să facem mai multe concentrându-ne pe rezultate pentru a prezenta proiectele mai, mai bine și mai clar și să facem o sistematizare a informațiilor legate de rata erorii. Cred că și aici a făcut multe progrese și pentru a vă răspunde la întrebarea în uh, trenul cu e mingea, mă uit la domnul Lazaru de la Curtea de Conturi și cred că aș spune că mingea este în ambele uh, terenuri. Din, uh, de partea curții, cred că există o tendință de apropiere de comisie în domeniul achizițiilor publice, uh, corecturile financiare și din punctul de vedere al comisiei, ratele erorii mai realiste, ajustând statisticile statelor membre, deci încercăm să ajustăm aceste date pe care le primim la statele membre pentru ca ele să fie cât mai exacte oferim datele într-un uh, mod care poate fi folosit de curte în audit. Deci structurăm mai bine informația și cred că se poate vedea că activitățile, uh, rapoartele noastre de activitate anuală și rapoartele de sinteză devin din ce în ce mai utile în acest proces. Nu știu dacă domnul Razaru este de acord cu mine, Văd însă că nu e chiar în dezacord cu mine. Dar poate cel mai important lucru de spus aici este că măcar discutăm, comunicăm. Curtea și Comisia um, comunică respectând, uh, respectându-ne fiecare mandatul și încercăm să prezentăm datele într-un mod mai coerent și mai consecvent. Dacă se va putea face acest lucru rapid, mm, nu cred, pentru că din cauza uh, faptului că avem surse de date foarte numeroase și diverse va dura, dar oricum ne îndreptăm în această direcție. În legătură cu cele spuse mai întâi, în legătură cu um, situația în care întrerup, întrerupem uh, proiecte. Când, într-adevăr, când un, într-un proiect foarte util pentru comunitate, plățile sunt întrerupte, acesta este o veste foarte proastă. Dar, atunci când o facem în mod prudent, uh, cred că astfel se trage un semnal de alarmă și cred că pe viitor, practic, se previn problemele de, aceeași, de același tip. Uh, Um, din păcate, plățile sunt întrerupte destul de des, dar în aceste cazuri statele membre își ameliorează sistemele și acest lucru este pozitiv și pentru bugetul lor. Tocmai am primit vești din țara pe care o cunosc foarte bine și o cunoaște și domnul Pirinski foarte bine, și anume că țara va accelera tranziția spre achizițiile pe cale electronică, e-procurement. Uh, vor folosi sistemul încă din anul acesta. E-procurement este un instrument foarte interesant, deschis, transparent, care permite tuturor cetățenilor să controleze, practic, felul în care sunt uh, cheltuite fondurile. Deci fiecare contribuabil devine uh, un verificator de conturi și mă bucur că s-a făcut atâtea, atâtea pași înainte în domeniul uh, achizițiilor electronice, facturării electronice și poate până la urmă guvernării electronice. Deci, cred că trebuie să acționăm nu doar într-un anumit moment, uh, dar trebuie să ne gândim și dacă acțiunea respectivă uh, duce la îmbunătățirea situației generală, în general în timp. Um, în legătură cu refugiații, cunosc foarte bine situația, având în vedere postul meu precedent în comisie și foarte pe scurt lucrurile stau în felul următor. În 2003, noi comisia am fost alertați de faptul că ajutorul pentru refugiați um, este deviat. Am uh, luat toate măsurile necesare pentru a deschide o anchetă prin delegații și Pe baza raportului și datelor din acesta, Comisia a luat măsuri preventive și corective uh, foarte ferme. Între cele preventive din 2003 și nu doar odată cu raportul, s-au redus sumele din finanțare și s-a ameliorat supravegherea organizațiilor prin care oferim asistența. Am redus numărul acestora, am uh, monitorizat foarte atent lanțul logistic pentru a vă da exemple. Alimentele sunt transportate în uh, containere sigilate. Astfel, uh, aceste alimente nu pot fi scoase din uh, containere și nici furate. Și organizațiile beneficiare și chiar Staful Econ este prezent în momentul livrării pentru a se asigura de conformitatea acesteia. Am cerut chiar programului alimentar mondial să fie, preze, să fie reprezentat la punctele de distribuție. facem și verificări, mergem chiar în familii să întrebăm dacă au primit ce trebuiau să primească. Se face acest lucru um, în mod aleatoriu. Um, realizăm și o monitorizare a pieței pentru a verifica dacă alimente de la noi ajung în vânzare la piață și se monitorizează, se uh, organizează misiuni de monitorizare în uh, zone foarte dificile de altfel. Am realizat 36 de audituri la ECO din 2003 încoace, inclusiv 8 audituri pe teren. Uh, audituri mai intense decât cele pe care le facem de obicei din cauza preocupărilor. Și de când luăm aceste măsuri, nu au mai existat uh, uh, informații cum că ajutorul ar fi uh, deturnat. Um, trimitem 10 uh, milioane de euro într-o tabură în care trăiesc uh, mai ales femei și copii, 80% din persoane sunt femei și copii și nu au pe nimeni deci, uh, aceasta este o situație umanitară foarte de dificilă, cu adevărat tragică și vom monitoriza în continuare foarte atenție situația ca să fim siguri că putem veni în, fiața, în fața acestei comisii sau în fața contribuabililor să spunem că se iau toate măsurile pentru a proteja uh, banii contribuabililor. Și când se spune că comisia permite să se continue frauda în, uh, uh, nu e just deloc acest lucru, pentru că atât Comisia cât și partenerii noștri pe teren facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că putem uh, oferi aceste 10 milioane pentru a salva viața acestor oameni din tabăra de refugiați. Cazul ING. Cazul este complex. Am trimis în numele Comisiei am, o scrisoare președintelui Comisiei și clarificăm momentul de față eh, la serviciu juridic modul în care se va comunica această informație. Pot să spun că am realizat o analiză juridică, financiară și operațională foarte atentă a raportului Olafului pentru a ne asigura că concluziile pe care le tragem și acțiunile noastre vor respecta întru totul atât interesele contribuabililor europeni cât și cele ale beneficiarilor acestui ajutor. Continuă și ancheta privind diferite persoane, foști angajați de la comisie. Deocamdată nu pot să comentez mai mult pentru că ancheta este în curs. O copie a raportului final al Olafului uh, se pare că circulă în afara serviciilor competente de la Comisie. Regretabil acest lucru pentru că acesta ar trebui să fie un raport confidențial Și având în vedere complexitatea cazului, eu aș, aș dori să îl abordăm cu multă, multă atenție. Ca să vă spun un pic, um, să vă prezint un pic cadrul, ING a fost um, evaluat de două ori de comisie. Acesta este organizație eh, creată sub auspiciile Înaltului Comisariat pentru Refugiați. Și funcționează într-una dintre țările Uh, eh, unul dintre țările în care funcționează îi oferă chiar imunitate diplomatică. Și deci cred că trebuie să abordăm uh, situația cu prudența necesară, dar oricum recunoaștem importanța acesteia și o uh, studiem problema cu foarte, foarte multă seriozitate. În ceea ce privește întrebarea domnului Pirinski, Pe site-ul Comisiei, dacă uitați la statele membre, situația nu e niciodată complet albă și nici complet neagră. Uh, este în nuanțele gri și noi la Comisie încercăm să evaluăm foarte clar ce fac bine statele membre și ce fac mai puțin bine. Analiza noastră se bazează pe elemente concrete și este foarte detaliată. Deci, raportul pe care îl discutăm aici este raportul dumneavoastră din perspectiva comisiei. Noi întotdeauna am spus că prezentăm uh, elementele așa cum sunt. Anumite țări și anumiți indicatori au performanțe mai bune decât altele și în mod surprinzător chiar și state membre vechi au uneori anumite probleme și trebuie să spunem de asemenea că între ele există diferențe de performanță. Mă uit la doamna președinte care știe care este punctul meu de vedere în legătură cu acest aspect. Eu sunt pentru a, a da exemple pozitive, pentru a stimula pe oameni. Întotdeauna sunt uh, îngrijorată, știți foarte bine, că atunci când dăm exemple negative um, când acuzăm, uh, când pedepsim, uh, promovăm o cultură a secretului. Dar pot să înțeleg că unii nu doresc să fie exemple de așa nu, și poate și aceasta este o modalitate de ameliorare a performanței. Deci este o, o până la urmă, o dezbatere filozofică cum abordăm lucrurile. Oricum e în interesul statelor membre să folosească fondurile în interesul uh, contribuabililor uh, în modul optim, uh, în modul cel mai optim. Acum, în legătură cu țara Galilor. To hear positive uh, um, sounds. Ne bucurăm faptul să auzim mesaje pozitive de sprijin față de Uniunea Europeană și sper că nu e doar din cauza că țara Galilor primește finanțare din partea Uniunii Europene. Motivul mai amplu este că Uniunea Europeană, de fapt, e un mare avantaj pentru noi toți și ar trebui să facem cu toții tot ce ne stă în putință pentru a menține rezultatele. Ah, I'm so sorry. I, I apologize. Vai, îmi cer scuze. Uh, voiam să ofer un răspuns clar uh, cu privire la ce e acest grup, uh, ce dorim să obținem, cu ce calendar. Grupul de comisari include pe toți comisarii uh, responsabili de zonele de cheltuieli plus vicepreședinții care au un rol important de coordonare, inclusiv cu domnul prim vicepreședinte Timmermans, pentru care are posibilitatea de audit intern. Grupul acesta va activa pe perioada mandatului nostru. Noi credem că se va întâmpla în permanența asta. Avem cinci um, um, domenii de activitate să îmbunătățim uh, eficiența, simplificare și instrumentele financiare, eficiența costurilor a controlului, eficiența bugetară, uh, DAS și descărcare, uh, bază de date pe proiecte. Cu, aici la prima întrebare răspund cu datele comparabile și transmitere de mesaje către părți interesate și către cetățeni. Avem un plan de lucru destul de clar pe care l-am structurat pe ani, cu primele 18 lume, luni uh, fiind planificate și continuând uh, pe parcurs. În termeni ampli, ce ne-am dorit noi să obținem este următorul lucru. Să generăm noi această schimbare de mentalitate. Nu uitați că anul acesta suntem într-o perioadă de ajustare în Uniunea Europeană. Din, am trecut de la era în care aveam uh, mai mult bani decât puteam cheltui, la era în care uh, am avut un buget restricționat cu o cerere de, exacerbată de finanțare europeană. Și acum profităm și uh, fixăm niște priorități foarte clare uh, de asemenea, cel mai greu e să fixăm prioritățile negative și apoi vom arăta că resursele noastre financiare și resursele umane sunt aliniate priorităților și că vom furniza rezultate. Iată, aceasta va fi activitatea la comisie și sper ca grupul interinstituțional de performanță să ne ajute și să ne ofere această perspectivă multiplă cu Curtea de Conturi, cu Parlamentul, cu Consiliul, astfel încât împreună să reușim să accelerăm drumul către performanță. aceste lucruri sunt uh, acum uh, în dezvoltare. Iată imaginile, pozele comisarilor care uh, sunt parte a grupului. Eu pot să trec totul în revistă acum, dar ideea care este că E vorba, de fapt, despre ce trebuia să-mi revină mie ca activitate, dar iată că gestionarea cheltuielii banilor uh, europeni uh, ajunge să țină de mai mulți comisari și am vrea să existe o mai, o mai bună participare a tuturor celor din comisie care au o legătură cu calitatea, eficiența, rezultatul cheltuielilor din bugetul european și vă stau la dispoziție pentru mult mai multe detalii dacă doriți. Vom avea prima conferință Budget Focused on Results uh, în lunile ce vor urma și desigur că dumneavoastră sunteți invitați. Mulțumesc, doamnă comisar! Sancțiunile acestea sunt uh, un bici, dar nu e vorba de, doar, uh, de mai mult de 3% din buget. Deci, uh, biciul acesta e mai degrabă uh, o jordiță, așa. Și problema este că sunt legi care nu se respectă. Și Uniunea Europeană a făcut, a avut experiențe negative de-a lungul anilor, a tolerat foarte multe Am uh, experiență în acest domeniu și sigur că trebuie să existe o urmare a acestor încălcări uh, cu sancțiuni, cu oprirea fondurilor. Putem să ne tot uh, certăm despre cât de mari să fie urmările acestea, dar ideea care este? Că la capitolul acesta <laughs> e loc de mai bine, pentru că suntem mai degrabă Uh, la pragul de jos. Uh, vă spuneați de acele nuanțe de gri. Am văzut Fifty Shades of Grey, să știți. Pentru cei care nu știți ce e vorba în film, e vorba de o biciuire așa, pentru plăcerea unora și altora. Ideea care este că vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru ajutor, vă mulțumim uh, pentru informații. Ne bucură de pe acum faptul că veți veni când vom discuta despre directiva cu privire la produsele pe bază de tutun. Noi continuăm. Avem punctul 60 pe ordinea de zi. E vorba de controlul pe bază de performanță în PAC. Petri Sarvama este raportor. Știu că avem și musafiri, uh, printre altele și comisarul pe agricultură și poate că ar fi mai util ca înainte de a intra în pâine să dăm uh, uh, unde verde celor care vor să intre în sală.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 Ja, wir wir fahren weiter in der Tagesordnung. Mulțumim foarte mult. Uh, continuăm uh, cu acest raport INI. Raportor este Petri Sarvama. Urez bun venit tuturor. Bun venit domnului comisar Hogan. Bun venit uh, domnului Lenuci, doamnei Laiolite, domnului Eolan, de la Curtea de Conturi și de la Asociația de Producători. Petri Sarvama Îți dau ție cuvântul în calitate de raportor. Chair, just uh, very briefly. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi intra în detaliile acestui raport. Haideți mai bine să ne folosim timpul pentru discuții. Un salut culturos comisarului Hogan și celorlalți uh, oaspeți uh, importanți de astăzi. Știm cu toții că ne dorim o mai bună performanța controlelor um, PAC, cred că toată lumea ar fi mulțumită dacă am reușit să atingem o parte din obiectivele noastre comune și anume să avem o auditare mai simplă, mai eficientă, mai rentabilă, să folosim mai bine banii contribuabilor, deoarece așa cum am auzit din partea doamnei comisar Gheorgheva, cam 7% din buget se duce uh, pe controlele pentru programele gestionate comun în domeniul agriculturii. Deci de aceea discuția de astăzi este atât de importantă. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Știți că sunteți întotdeauna binevenit la noi. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, rapporteur, uh, Mr. Domnule președinte, domnule raportor, stimați eurodeputați, stimați membri ai Curții de Conturi, E o plăcere să fiu aici pentru a vorbi despre raportul domnului Sarvama în legătură cu un nou sistem de controle bazate pe performanță, controle în domeniul PAC. E o șansă să pot vorbi astăzi aici, în timp ce raportul încă e în curs de pregătire. Am fost la Agria dimineață și am discutat despre simplificarea PAC și le-am spus colegilor dumneavoastră deja de mai multe ori cât de strict sunteți dumneavoastră în ceea ce privește controlul și la asta ne vom referi și în această după amiază. În orice caz, Vă încurajez să aveți un schimb de opinii și cu colegii dumneavoastră de la Agri. Ei vă pot spune, vă pot confirma faptul că prezintă aceeași versiune în ambele comisii parlamentare. Dumneavoastră, Comisia Agri și statele membre uh, și cu noi avem aceeași, uh, același obiectiv, uh, un sistem performant fără o împovărare prea mare a agricultorilor și fără prea mulți bani cheltuiți pe controle. Cum să obții un echilibru? E primul an de implementare a reformei CAP, uh, PAC, adoptată de Parlament și de Consiliu. E o schimbare majoră pentru Administrația Națională, pentru fermieri și alți beneficiari. Însă țin să vă spun că statele membre nu au fost lăsate de unele singure să facă față acestor noi dispoziții. Serviciile Comisiei le oferă sprijin prin uh, um, linii călăuzitoare, prin vizite la fața locului pentru a discuta cu organele de implementare statale și avem și o nouă unitate la DG Agri tocmai pentru a oferi acest sprijin, unitate care e destul de ocupată, vă asigur. Știu că PAC a fost criticată pentru că e prea complexă și prea birocratică. Deocamdată statele membre nu folosesc toate elementele de simplificare de care dispun în cadrul reformei din mai multe motive – de multe ori, eh, schemele de sprijin par să fie greu de gestionat, complexe, greu de, clora, de um, controlat. De deci, simplificarea e printre prioritățile mele pentru 2015. Le cer serviciilor să evalueze toată legislația PAC și rog și statele membre, membrii Comisiei Agri și alți um, participanți să vină cu idei în legătură cu simplificarea regulilor existente. Serviciile au început deja să analizeze numaratele contribuții primite și pe baza acestor evaluări vom trage niște concluzii în legătură cu simplificarea și subsidiaritatea la sfârșitul acestui an. Cele trei principii uh, directoare trebuie respectate. În primul rând, deciziile politice de bază, reforma din 2013 trebuie respectată. În al doilea rând, prioritatea trebuie acordată celor domenii în care agricultorii și beneficiarii sunt cel mai implicați. Și în al treilea rând, propunerile de simplificare nu ar trebui să ducă la o slăbire a unei gestiuni financiare corecte sau a, uh, la creșterea cheltuielilor. În ceea ce vrește agenda mea de simplificare, vreau să vă dau explicații astăzi, deoarece cred că o politică simplificată înseamnă și controle simplificate. Niște reguli clare, comune, sunt mai greu de urmărit, controlele nu mai sunt atât de greoaie, asta înseamnă de asemenea că dacă se fac mai puțini verificări, însă am putea avea mai multe erori și cheltui banii, irosi banii comunitari. Știu că puneți accentul pe două lucruri importante, auditul unic și organizarea verificărilor. Abordarea auditului unic e abordarea în spatele acestor idei de a simplifica gestionarea. De anul acesta, organele de certificare din statele membre trebuie să dea un aviz în legătură cu legalitatea și um, um în legătură cu legalitatea plăților. Statele membre fac mari eforturi pentru a avea sisteme noi, pentru a pregăti personalul și cred că e un pas înainte important. Bineînțeles că rezultatele se vor vedea doar în 2016 și sunt sincer cu dumneavoastră, va trebui să învățăm multe de-a lungul acestei perioade, atât noi cât și organele naționale, însă sunt sigur că și Curtea de Conturi ne va ajuta atunci când va audita reformele din PAC. În ceea ce privește organizarea verificărilor, să spun clar că aceste controle se bazează în principal pe risc. Dintr-un milion de controle, 800 de mii se bazează pe risc. 8 din 10, practic. Cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Nu știu dacă am avea de câștigat dacă am face și mai multe controle. Bineînțeles, să fac controle uh, ad hoc, aleatorii, bineînțeles, pentru a ne asigura că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie. Controlele la fața locului sunt răspunderea statelor membre. Ele trebuie să organizeze totul cât mai eficient. Noile reguli oferă posibilitatea de a combina diferite verificări pentru a nu împovăra din punct de vedere administrativ agricultorii criteriile de legibilitate pot fi verificate doar în anumite condiții, în anumite perioade. De multe ori uh, agricultorii trebuie vizitați de mai multe ori pe an. Însă ideea e să, mini, să reducem numărul de astfel de vizite. Încurajăm de asemenea statele membre să folosească și controlele la distanță pentru a reduce costurile generale. Așa cum am spus, serviciile mele vor face tot posibil pentru a ajuta statele membre să implementeze noile reguli. Noi ne vom asigura că sunt respectate și că banii publici sunt cheltuiți așa cum trebuie. Anumite reguli tranziționale există pentru ecologizare, pentru includerea treptată a sancțiunilor, adică în primii doi ani agricultorii care nu respectă normele nu sunt sancționați, însă vor fi urma, urmăriți și în continuare. De asemenea, le oferim statelor membre noi reguli pentru a reduce eforturile uh, la fața locului. Încercăm să-i stimulăm, vrem însă ca toate controlele să fie corecte și rata de eroare scăzute. Acum, ecologizarea în încheiere. Un element în, uh, introdus de reforma PAC, uh, despre care se vorbește mult în legătură cu simplificarea. Și bănuiesc că se va menționa și astăzi de vreo câteva ori. Să spun clar, ecologizarea nu a fost introdusă pentru a-i hărțui pe fermieri sau agențiile naționale de plăți, ci pentru a recunoaște rolul pe care îl pot juca agricultorii și agricultura pentru societate, pentru a face față schimbărilor climatice, pierderii de biodiversitate sau probleme legate de calitatea apei și solului. Aceste cerințe au fost create pentru că agricultorii sunt cei care pot avea un efect pozitiv asupra mediului. Bineînțeles, trebuie redusă um, povara administrativă, însă pentru asta trebuie să discutăm din perspectiva obiectivelor politice. Suntem politicieni la urma urmei. Suntem, acestea sunt mesajele noastre principale astăzi și, bineînțeles, cu uh, mare plăcere aștept întrebările dumneavoastră. interesant. Foarte interesant, vă mulțumim uh, și momentul e unul interesant pentru că, iată, de-abia ce a început să bată inima reformei PACT. E ca și cum ar fi o operație pe cor deschis. Dau acum uh, cuvântul doamnei reprezentant a Curții de Conturi. Vă rog frumos. Thank you, Chairman, members of the Cont Committee. Mulțumesc. Um, stimați eurodeputați, domnule comisar, uh, și dragi invitați, mă bucur că putem participa la această discuție privind ameliorarea performanțelor sistemului PAC. Mai întâi uh, câteva idei în legătură cu modul în care funcționează controlurile din cadrul PAC-ului astăzi și idei pentru a avea un sistem care să funcționeze mai ușor și să permită atingerea obiectivelor. Înainte de a analiza ce nu este optim în sistemul actual de control, voi uh, prezenta în general um, sistemul de ajutor din cadrul PAC-ului. În momentul în care se creează astfel de sisteme, trebuie să se țină, să se uh, determine dacă rezultatele pot fi obține, obținute și uh, veri, sunt verificabile. Uh, trebuie să se verifice respectarea regulilor cu costuri și eforturi rezonabile. Dacă nu, politica nu va avea succes. Lipsa de opțiuni în punere în aplicare și nivelul scăzut uh, de a fi găsit și amendele mici, amenzile mici subminează orice uh, regulă, uh, orice legitor știe acest lucru. În ultimele decade, majoritatea ajutoarelor din agricultură uh, Um, a fost transformată din sprijin pe produse la, în sprijin financiar pentru agricultori prim, uh, pentru a primi acest ajutor. Agricultorii trebuie să fie eligibili și să aibă suficiente animale sau suficient teren care să justifice acest ajutor. Acesta este o, un, o componentă uh, de bază a pacului și sistemul de control a dus la scăderea ratei erorii. Dar PAC-ul a trebuit să răspundă și unor provocări legate de mediu. Deci, au fost adăugate uh, cerințe voluntare și obligatorii, cum ar fi ecocondiționalitatea. Deci, uh, pentru a primi uh, întreaga sumă de ajutor, agricultorii trebuie să respecte anumite condiții de mediu să asigure protecția mediului, a sănătății animalelor și plantelor, bunăstarea animalelor și condiții bune în agricultură. Sunt condiții complexe, numeroase și reprezintă costuri ridicate și o povară administrativă uh, importantă pentru fermieri, dar și pentru autoritățile naționale de control. Uh, noua politică agricolă comună reformată a adăugat uh, elemente cum ar fi plățile directe pentru ecologizare, care cu siguranță va face să crească complexitatea și costurile controlelor. De exemplu, uh, va trebui să existe acoperirea terenului iarna. Pentru a verifica acest lucru trebuie să se vină înapoi la fermă de mai multe ori în timpul anului. Și însă impactul măsurilor de ecologizare nu vor fi, de ecologizare nu vor fi foarte vizibile. Deci, ne învârtim într-un cerc vicios. Sunt din ce în ce mai multe cerințe, crește nivel, costul controlelor la niveluri în care nu mai merită să se asigure că fermierii respectă regulile. Suntem capabili să măsurăm sau să definim măco, măcar impactul pozitiv uh, potențial asupra mediului? În domeniul dezvoltării rurale, s-au adăugat o mulțime de măsuri cu diferite niveluri de reguli, de unde obiective numeroase și diverse, dar nu e clar ce se dorește prin aceste obiective până la urmă la nivel european. Deci această structură complexă și uh, cerințele de nivel micro au dus la nivel ridicat de erori și un sistem de control foarte scump care în forma sa actuală nu reușește să reducă erorile la un nivel acceptabil. Deci, ce se poate face pentru ca controlele din cadrul pacului să fie rezonabile și să se concentreze pe performanța um, programelor de ajutor? În 2010 s-a subliniat că există mai multe opțiuni pentru a obține un nivel ridicat de respectare a regulilor din programe, de exemplu simplificarea regulilor, reorganizarea programelor și consolidarea controlelor și chiar dacă e nevoie să se pună capăt activităților. Curtea a subliniat continuu că sistemul actual de controle în cadrul pacului nu este eficient. Nu e nevoie de mai multe controle, ci de controle mai bune, care vor duce până la urmă la reducerea costurilor legate de controle. Să vă spun despre ce e vorba. Regulamentul PAC deja face posibil înlocuirea verificărilor uh, pe teren cu verificări uh, la distanță dacă rata erorii este de sub 2% în 2 ani consecutivi. Dar în practică nu se întâmplă acest lucru. De ce? Pentru că sistemul controlelor administrative și verificări la locul faptei nu sunt uh, aplicate la potențialul lor maxim. În multe cazuri, sistemul nu este folosit pentru a exclude terenurile ineligibile și uh, Eh, evaluarea de calitate se concentrează pe elemente formale și uneori eșantionul de la o agenție care plătește nu se concentrează pe cazurile cele mai riscante. Deci deja folosirea uh, sistemului actual poate mai bună permite reducerea costurilor. Și altă opțiune, în loc să încercăm să facem sistemul actual mai eficient, poate ar trebui să ne gândim la modalități de a simplifica și a reorganiza programul. O listă lungă de cerințe de uh, ecocondiționalitate pot fi transformate în standarde ușor de aplicat de fermieri. Impactul punerii standardelor în aplicare trebuie definit și atingerea acestui impact trebuie măsurată. În ultimii ani, Comisia și-a declarat intenția de a se depărta de sistemul de gestionare bazată pe input, de exemplu, în zone de coeziune, în cadrul 2014-2020 există posibilități limitate de plăți uh, pentru a obține, în funcție de rezultatele obținute. Și după 2020 se propune finanțare pe bază de rezultate cu sume paușale pentru anumite proiecte din anumite zone specifice. Dar rămâne principala întrebare. Statele membre vor dori să-și asume riscul uh, de uh, a lăsa în urmă programele de finanțare bazate pe facturi în favoarea celor bazate pe performanță, pe rezultate și cele care vor dori să o facă vor fi uh, sprijinite. În domeniul agriculturii, un sistem bazat pe rezultate, pe performanță, poate fi ușor pus în aplicare în partea legată de investiții din dezvoltarea uh, rurală. Uh, astfel, s-ar putea pune accentul pe anumite domenii cheie importante din perspectiva europeană. De exemplu, în uh, Uh, programe țintite pentru tinerii fermieri sau pentru zonele cele mai puțin favorizate, care arată că uh, condiții simple fac și controlele mai simple și lata erorii mai mică. Trebuie să definească care sunt rezultatele dorite și apoi acestea pot fi transpuse într-un număr mic de indicatori măsurabili s-ar putea imagina chiar și folosirea unor sume paușale pentru anumite costuri standard care și-au arătat valoarea în domeniul Fondului Social European, de exemplu. Dar pot exista modalități și de a face legătura dintre plățile din pilonul 1 cu rezultatele obținute. Deci, pe scurt, de ce mai întâi să nu se evalueze impactul pe teren, impactul dorit pe teren, de exemplu, în avantajul mediului și apoi să se facă legătura între uh, plăți și acestea și nu legătura între plăți și uh, uh respectarea unor cerințe. E clar că la nivel european trebuie să înceapă această schimbare. Altfel, uh, nu se va putea atinge, uh, permite atingerea obiectivelor generale ale UE. Stimați deputați, cred că este un, motiv, un moment potrivit pentru a reflecta la posibilitatea ameliorării din gestionării financiare a PAC-ului pentru această perioadă de programă bugetară sau pentru următoarea. Cred că avem timp, cel puțin înainte de următoarea politică agricolă comună, să implicăm și actori interesanți în modul de reorganizare a PAC-ului. Parlamentul și Consiliul trebuie să hotărească ce reguli, pe ce reguli se bazează cheltuirea bugetului UE, dar este responsabilitatea noastră a curții să subliniem contextul în care se iau aceste decizii și care sunt consecințele lor uh, potențiale și curtea trebuie să continue să realizeze evaluări ale ale modului în care uh, banii de la bugetul european sunt folosiți conform regulile și, regulilor și pe baza obiectivelor stabilite de dumneavoastră și pentru noi ar fi mai simplu dacă regulile ar fi mai simple și obiectivele bine definite și măsurabile. Vă mulțumesc pentru atenție. Văd că s-a deschis cutia Pandorei, spune doamna președinte. Domnul Lenuci. Allora, eh, grazie Presidente. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. La Commissione, naturalmente ai partecipanti. Il com- Mulțumesc și doamnei eh, Calegar de la Curtea de Conturi. În numele Copa Cogega E o plăcere să vă pot spune care este punctul nostru de vedere în legătură cu acest aspect crucial pentru agricultorii europeni. E vorba de stimuli din PAC care sunt esențiali pentru menținerea veniturilor agricultorilor noștri. Principalul obiectiv, practic, din tratat este acesta. Așa a apărut practic cei 60 de ani de politică europeană comună. E important deoarece trecem printr-o fază delicată în cadrul pachet și de-a cincea reformă în 20 de ani am urmărit uh, aceste regulamente în ultimii 20 de ani. Acum avem o tranziție în 2014-2015 către un nou sistem de reguli care încă o dată vine cu noi regimuri de plată, noi metode de calculare a plăților, plăți um, decuplate, metode de selectivitate pentru beneficiari. Acum avem um, um, beneficiari admisibili, inadmisibili, avem noi forme de plată care au de a face cu protecția ecosistemelor sau avem, de exemplu, înverzirea uh, în cadrul politicii comune agricole. Toate acestea ar putea sta la baza ceea ce a arătat Curtea de Conturi în ultimul raport și anume creșterea ratei de eroare. Dincolo de faptul că putem discuta mult despre metodologia cu care sunt calculate ratele de eroare, noi, Copa Cogeca, credem că această rată de eroare nu e un indicator în sine al fraudei sau uh, un indicator al comportamentelor incorrecte din partea agricultorilor. Trebuie făcut o distinție clară între adevăratele comportamente frauduloase sau care duc la o risipă a fondurilor sau uh, pur și simplu anumite comportamente care duc la uh, ripisirea eh, banilor sau comportamente eh, practic care sunt cauzate de birocrația excesivă. exemplu, gândiți-vă la măsurarea parcelelor eh, agricole. Trebuie măsurată exact suprafața agricolă. Acum trebuie măsurate și elementele caracteristice, de exemplu, zidurile mm, de demarcare a terenurilor, gardurile de demarcare a terenurilor. Deci sunt elemente care pe viitor du, pot duce la uh, anumite diferențe între realitate și ceea ce se declară pe hârtie. Acest risc de eroare poate crește într-adevăr odată cu reforma treptat, odată cu aplicarea acestora. Și așa cum s-a spus, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivele acestor măsuri. Simplificare trebuie să fie un obiectiv final. Însă trebuie să știm că trebuie să împăcăm uh, complexitatea acestor politici cu politicile de control. Complexitatea nu trebuie să submineze obiectivele uh, acestor uh, măsuri. La urma urmei, uh, tratatul cere eficiență uh, a politicilor din partea uh, celor care le, celor care le elaborează. S-a vorbit și despre controle bazate pe rezultate, pe performanță. S-a vorbit și despre controle bazate pe risc. Iată, încă un aspect asupra cărora ne-am pus și noi întrebări. Am avut un întreg proces de reflexie. Dacă avem un sistem de control bazat doar pe eroare, am putea duce la Um, nevoie spori, la o nevoie sporită de controle. Ca și cum am vâna erorile. Un efect paradoxal care ar putea duce și la o creștere virtuală a erorilor descoperite. După părerea mea, cred că ar fi mult mai util să ne concentrăm pe o metodologie bazată pe un control care să analizeze performanța, adică rezultatele. Poate că astfel am reușit să reducem controlele și am reușit să atingem obiectivele. E un principiu deja parțial implementat în metodologie, însă poate că atunci când sunt verificate suprafețele agricole, de exemplu, administrarea supraf suprafețelor e un aspect critic din punct de vedere tehnic, deci aici poate că ar fi bine să adoptăm această nouă metodologie. S-ar putea de asemenea ține cont și de alți indicatori pentru eficiență, cum ar fi să se folosească metode prin care după ce un control um, descoperă um, aspecte negative, deci să se propună practic uh, măsuri de corectare. Deci ar fi mult mai bine așa decât să uh, încercăm să descurajăm pur și simplu uh, lucrurile și ajung acum la o temă majoră, simplificarea regulilor. E clar, când ai reguli mai simple uh, și erorile scad. Această activitate de simplificare trebuie să se concentreze pe exigențele operatorilor. E un considerent uh, evident, <laughs> sindical. Sper că îmi permiteți să spun acest lucru și sper să țineți cont de asta. Simplificarea de multe ori e văzută doar din perspectiva celor care administrează această politică și pentru cei care administrează aceste politici. Nu se ține cont de faptul că după aceea instrumentele respective sunt aplicate uh, întreprinderilor agricole care uh, sunt active pe piață. Deci e un aspect care trebuie luat în seamă. Noi uh, venim cu propuneri de simplificare în domeniul PAC. Am avut propuneri în acest sens. Am, uh, am salutat de asemenea inițiativa comisarului Hogan de a simplifica această reformă. Am salutat aceste evantai de noi reguli. E clar că avem la ce să lucrăm. Deja am făcut niște propuneri și vă rugăm să țineți cont și de aceste propuneri, eventual să discutați pe marginea lor. Domnule comisar, și pe noi ne călăuzesc trei principii când am propus anumite elemente de simplificare. În primul rând, simplificarea nu trebuie să însemne mai puțin Europa și mai puține reguli. Trebuie respectate obiectivele PAC și trebuie luate în calcul diferitele uh, um, trebuie ținut cont de diversitatea din statele membre. Simplificarea trebuie să se adapteze la realitate, fără să submine, submineze însă obiectivele comune din tratat. E nevoie de mai multă flexibilitate state, pentru statele membre, fără însă să denaturăm concurența între țările membre, un alt principiu important. Și în ultimul rând, simplificarea trebuie să ofere un cadru clar de reguli agricultorilor pentru că aceștia să-și poată programa producția. Spre deosebire de alți operatori din economie, agricultorii au nevoie de această planificare. Ei depind de anotimpuri, de sezon, deci nu au aceleași condiții de lucru ca alte industrii. Din păcate, anul acesta, de pildă, situația e foarte mm, neclară în ceea ce privește regulile. Unele aspecte sunt mai clare, altele mai neclare, unele mai complexe. Asta nu ne ușurează deloc activitatea de programare a producției. Acest aspect e valabil mai ales într-o privință a PAC. Domnule comisar Hogan, ați uh, spus că <laughs> astăzi se va vorbi despre asta. Ecologizarea, înverzirea, gestionarea diversificării culturilor, gestionarea zonelor ecologice, um, ocrotirea și conservarea pășunilor permanente. Da, asta e ceva ce ține de gestionarea agendei agricole. Știm deja că în trialog uh, s-au simplificat mult sancțiunile. Pentru primii doi ani nu se reduc plățile directe decuplate în cazul în care nu sunt respectate regulile de înverzire, însă să nu uităm că aceste reguli trebuie respectate. Dacă nu le respecti, plățile pot scădea cu până la 30%. Deci plățile de greening reprezintă cam 30% din plățile directe. Și acest, dacă nu respect regulile de înverzire, acești bani pot fi pierduți. De aceea noi am cerut mai multă toleranță pentru acest prim an de intrare în vigoare a acestei reguli și am cerut și o mai mare flexibilitate pentru aplicarea acestei plăți directe specifice. Am cerut de asemenea și aici avem deja o reacție pozitivă din partea Comisiei. Întâi, posibilitatea de a amâna data de prezentare a cerilor pentru acest prim an de punere în aplicare a reformelor. E o inițiativă pe care o salutăm, o vedem cu ochi buni, sper să, fie, să intre în vigoare oficial. Statele membre, de asemenea, să intervină atunci când e necesar, de țara mea va trebui să intervină. Și acum un alt concept specific legat de simplificare. Calendarul acestei simplificări. Cu siguranță e un proces care deja uh, se lansează, însă trebuie să ne uităm și la modificarea mm, actelor uh, delegate, acte de punere în aplicare, acte de bază. Deci există practic o marjă deci simplificare în toate aceste acte normative. Însă să nu uităm un lucru. Deja a fost lansată reforma. Suntem într-o etapă esențială și nu vom avea timp pentru a modifica anumite norme. Deci până pe 15 mai Um, avem perioada de acordare a drepturilor decuplate. Trebuie să intervenim imediat pentru a gestiona anumite cazuri deosebite care sunt complexe și greu de gestionat. Vă dau trei exemple. Transformările uh, de întreprinderi în 2013 și, între 2013 și 2015. Definirea agricultorului activ care se dovedește foarte um, complex, e nevoie de lămuriri din partea instituțiilor naționale și comunitare și greening-ul. Diversificarea și regulile de a acționa sunt foarte complexe, după cum spuneam. Din păcate, nu avem timp să mai așteptăm modificarea unui regulament comunitar. Trebuie să găsim o procedură, o modalitate împreună cu instituțiile comunitare, cu comisia în primul rând, pentru a interpreta corect aceste norme pentru a face toate acestea înainte de prezentarea cererii, pentru ca producătorii să primească lămurire atunci când au probleme și nu știu cum să acționeze. Un ultim comentariu scurt. S-a vorbit și despre ecocondiționalitate. Legătura cu greening-ul. E un aspect asupra căruia ar trebui să ne gândim mai mult. Ecocondiționalitatea a fost o sursă de eroare relevantă. După părerea mea, ar trebui să ne gândim la două aspecte. Condiționalitatea și greening-ul sunt practic uh, uh, două domenii uh, esențiale acum pentru agricultori. Ne putem gândi la interacțiunea dintre cele două instrumente și la complexitatea existentă în relație cu un al treilea instrument și anume, așa nume măsurile medio, de mediu. Măsuri care se bazează pe niște um, sarcini minime uh, impuse de către greening și uh, ecocondiționalitate. Deci trebuie să avem mai bună integrare, să integrăm mai bine, să calculăm mai bine plățile duble, pragurile de compensare. Există foarte multă incertitudine în această privință. Și de asemenea, revin la ce spuneam uh, anterior, și anume că reformele trebuie aplicate în mod omogen în toate statele membre. Ecocondiționalitatea e un instrument care se caracterizează cu un nivel mare de subsidiaritate în ceea ce privește normele. Deci e important ce se face în statele membre. Și asta poate duce la mare diferență în ceea ce privește punerea în practică și cinstit vorbind ar putea fi și un aspect uh, mm, al ormonizării asupra căruia de multe ori ne-a pus întrebări, am solicitat uh, mm, explicații statelor membre și comisiei. Condiționalitatea nu ar trebui să uh, aibă atât de multe interferențe față de alte aspecte din politica agricolă comună și ar trebui să încercăm să avem un nivel cât mai omogen între statele membre. Mă opresc aici și dau cuvântul lui Marco Serbe, care Marco Seura, mă scuzați, care va veni cu lămuriri suplimentare. Da. Genau, ich möchte, ich möchte Herrn Erola. Da, dau contul domnului Erola 10 minute, așa ne-am înțeles. Poftiți, vă rog. Ehm, kiitoksia. Arvoisa herra komissaari, ehm, puheenjohtaja. Doamnă, domnule comisar, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Sunt fermier din sudul Finlandei Am și studii universitare în domeniul artei și am făcut și cercetare în acest domeniu. Sunt fermier de 14 ani. Înainte de asta, am fost fermier cu jumătate de normă, part-time. Noin 50 kilometrin säteellä on noin 1 miljoona kuluttajaa. Pe o rază de 50 de kilometri e o populație de aproximativ un milion. Populația Finlandei fiind de 5,5 milioane. Ferma mea este în uh, sudul Finlandei, la 50 de kilometri nord față de Helsinki. Am 350 de hectare. Uh, un teren mare uh, în termen finlandezi Am în arendă încă 217 hectare și avem, uh, facem agricultură bio din 2010 uh, cu 190 de parcele de pământ. Distanța dintre parcele este de 35 de kilometri și nu avem uh, personal angajat full-time cu normă întreagă. Cultivăm diferite grâne, Vedeți uh, pe această hartă parcele de teren din uh, jurul fermei, cam 30% din uh, terenul cultivat. Vreau să vă prezint viziunea noastră asupra sistemului de ajutorare. Vorbesc din perspectivă agricolă, dar am și altă experiență la bază și am, aș, pot fi cât se poate de obiectiv. Venitul unui fermier se bazează pe trei elemente venit uh, din uh, produs, din controlul costurilor și din uh, sprijin agricultural. Agricol, mă scuzați. Asupra acestui ultim element, sprijinul primit, nu pot să manifest nicio influență. 30% din venitul unui fermier finlandez vine din ajutor. Pentru mine asta înseamnă chiar 40%. Eu vreau să-mi dezvolt ferma și aș vrea să am uh, o fermă prietenoasă cu mediul înconjurător, o producție bună, să am o producție durabilă. Pentru asta eu încerc să vând direct consumatorilor ca să primesc un preț mai bun și ca să răspund cererii. Vreau să îmbunătățesc uh, Uh, producția, să construiesc capacitatea, să răspund la nevoile consumatorilor și ale pieței și vreau să uh, garantez uh, un nivel de trai familiei mele. M-am pregătit în acest sens, am primit informații despre diferite tipuri de producție în plan european și iată că așa am reușit să îmi dezvolt propriul proces de producție agricolă accept uh, controlul adecvat al uh, ajutorului primit pe, pentru producția agricolă, schemele de ajutorare de acum sunt uh, o adevărată amenințare la adresa producției pe ferma mea. Eu m-am trezit în mijlocul unei jungle birocratice și o singură persoană nu prea poate să controleze întregul sistem ajutorul primit, subvențiile și controlul uh, vin uh, în contradicție cu bunele practici agricole. Eu mă străduiesc, fac tot ce pot, dar uh, n-am cum să fiu sigur că în timpul unui control nu se vor găsi neajunsuri. Când depun dosarul pentru obținerea de finanțare, apelez la un expert – care, să știți, costă 9.000 de euro, să fiu precis, și totuși eh, eu sunt eh, responsabil 100% de conținutul candidatului, dosarului eh, de cerere pentru finanțare. Fac asta pentru a avea un fel de rezultat financiar la finele anului. Eu cred că sistemul acesta de finanțare trebuie să fie unul mult simplificat. Până acum, acest sistem s-a dovedit a fi și neechitabil, pe lângă faptul că consumă foarte mult timp, pentru că mă limitează în dezvoltarea fermei mele. Cheltuielile din schema de ajutorare pentru fermieri și pentru administrație sunt nerezonabile. Eu cred că administrația trebuie să uh, dedică mult prea mult timp controalelor pentru că adesea se face control pe chestiuni absolut neesențiale. Ferma mea e bine poziționată, mare, la scară finlandeză, Zi de zi mă confrunt cu tot felul de probleme care sunt uh, cât se poate de cronofage. Eu aș vrea să mă dedic producției de carne de vită organică, pentru că asta vor consumatorii, dar asta însemnat pentru mine și mai multe condiții de întrunit, și mai multe controle și, uh, uh, de asemenea, asumarea unui risc um, de sancțiuni mai ridicate. Dacă ar apărea o mică eroare în creșterea vitelor, bineînțeles că ar fi afectat uh, ajutorul pe care îl primesc eu și pentru grâne și risc să pierd 50.000 de euro sub formă de ajutor pentru finanțare. E un risc mult prea mare pe care nu mi-l permit ca să încep producția de carne. Trebuie să ca, um, în uh, industria agricolă să poți uh, lua decizii rapide, ceea ce nu este deloc simplu, pentru că există limitări uh, pentru diferite tipuri de ajutor și este foarte greu să fii flexibil ca fermier. Când condițiile se schimbă, trebuie pur și simplu să te oprești din activitate. De asemenea, trebuie respectate anumite termene și asta pentru o singură procedură. Nu se ține niciodată cont de faptul că mereu se schimbă vremea, condițiile meteorologice sunt uh, fluctuante și uh, ne este foarte greu. Obiectivul meu este acela de a cultiva teren nu să mint sau să acționez neresponsabil. Iată că s-a întâmplat următorul lucru. Pe o mică parcelă a existat o eroare de 0,4 hectare Uh, și acest lucru ar fi putut să mă coste ca sancțiune mai multe mii de euro. Acest sistem de sancțiuni reprezintă o povară foarte mare pentru fermieri. Erorile neintenționate pot să genereze situația în care producția pe fermă, la o fermă este uh, periclitată. PAC trebuie să fie pre, uh, predictibilă. Controlele acestea riscă să dărâme rezultatele financiare ale unei ferme. Cel mai important este să, să fie furnizată informație relevantă. Administrația trebuie să ofere feedback pozitiv și nu negativ și ar trebui să încurajeze pe fermieri să respecte diferitele norme de finanțare, astfel încât să fie astfel atinse obiectivele PAC. Doamnelor și domnilor, Controlul ar trebui să fie în funcție de risc. Eu cred că pentru asta trebuie elaborate anumite modele. Acest lucru ar fi, ar sta, putea sta la baza unui sistem echitabil. Diferitele forme de finanțare trebuie avute în vedere în timpul unui control. Acum, într-un sezon, pot să apară 10 controle diferite. E o risipă, totul este ineficient și este foarte frustrant pentru un fermier. E important ca fermierii să primească informații despre control înainte, ca să aibă timp să se pregătească temeinic Adică poate să, fermierul poate să aibă suficient timp să găsească pe cineva care să îl înlocuiască cât timp el se pregătește pentru control, să înlocuiască uh, la muncă, pe câmp. Pentru că, iată, dacă apare o problemă în timpul unui control, pur și simplu nu avem timp să parcurgem întreaga problemă. Trebuie să existe și protecție juridică pentru fermieri, în așa fel încât normele să fie uh, interpretate la fel în situații diferite, diferite de la o țară la alta, de la organizație la alta și uh, sancțiunile ar trebui să fie proporționale problemei. Pentru că apar, după cum vă spuneam, erori neintenționate sau apar erori uh, o singură dată, pentru prima dată, ar trebui ca în urma acestora să fie uh, emis un avertisment, pentru că mi se pare că fermierilor li se iau prea mulți bani, se iau prea mulți bani din fonduri care ar trebui să revină agriculturii. Controlul trebuie să îi ofere posibilitatea fermierului să se dezvolte pe mai departe. Controlul trebuie să se aducă un serviciu societății. Controlul ar trebui să fie unul flexibil și predictibil. Ar trebui să fie motivați fermierii să respecte regulile de finanțare și uh, nu doar să se teamă de sancțiuni și de pedepse. Pentru că toate aceste controle uh, consumă foarte mult timp și uh, adesea e foarte dificil pentru fermier totul este foarte stresant și na, e foarte greu să te asiguri că totul este 100% în regulă pe toate parcelele de teren. Deși acesta este obiectivul meu. Sistemul este atât de complex încât apar și erori neintenționate. Alle valvontaa ei saisi tulla enempää kuin kerran kasvukauden aikana. Jo... Părerea mea este că n-ar trebui să fie mai mult de un control pe ciclu de producție. Să nu uităm că Există pentru fermier tot felul de termene limită, dar iată că uh, condițiile meteo nu cunosc termene limite și sancțiunile trebuie să fie unele care să fie proporționale um, erorii. Să fie o sancțiune per încălcare și nu mai multe, așa cum se întâmplă la ora actuală. Sancțiunile ar trebui să corespundă gravității Uh, problemei, eu cred că e suficient un avertisment pentru o primă încălcare. Uh, in, informa, informatiivisen teknologioiden mahdollisuuksia, mahdollistamia siirtoja. Pe viitor ar trebui să mizăm pe IT, pe tehnologia IT și pe transfer de informații. se utilizează din ce mai mult sisteme de informație geografică. Consider că e o soluție administrativă foarte bună care poate să aducă în prim plan diferitele proceduri de control, se economisesc resurse astfel, și e diminuată povara pentru toate părțile implicate. Anul acesta va fi unul greu din punct de vedere financiar pentru fermieri. Cred că producția agricolă din uh, nordul Europei e, trebuie să continue, e un obiectiv al nostru, al tuturor. Producția uh, pe ferma mea nu e nici cum 100% garantată. Sunt și alți fermieri care Uh, au clienți uh, împrășteați peste tot prin Finlandia. Iată o poză cu bunicul meu pe terenul nostru. Eu îmi doresc foarte tare să-mi dezvolt uh, ferma în așa fel încât să o predau în stare bună generațiilor ce vor urma. Mulțumesc! Mulțumesc! Eh, cred că toți colegii au avut un deja vu după ultima prezentare. Cu toții cunoaștem această situație din circumscripția noastră, indiferent de unde venim din Europa. Deci eh, e cam aceeași problemă peste tot. Foarte interesant. Eu m-am născut în 61 și poza cu bunicul noastră e din 61. La mine în sat jumătate din săteni erau fermieri. Acum avem unul singur care însă deține și prelucrează terenul tuturor oamenilor din trecut. Și merge chiar bine. Ar trebui să vorbim cu toții despre acei fermieri care nu mai sunt fermieri acum, sau care nu mai există acum, dar nu se face asta, nu se, de obicei nu se face asta. Întrebarea mea este, vrea mai întâi să intervină raportorul? S-au anunțat și alți doi colegi și sunt bineveniți și alții. Petri. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc celor patru invitați. Cred că am auzit destul de multe, mai multe decât mi-am închipuit. Destul de multe, deci, sugestii concrete și cu siguranță le voi, le voi studia pe multe dintre acestea și m-am bucurat să ascult din partea Curții de Conturi o perspectivă foarte clară și vizionară uh, și cu sugestii foarte concrete. Dar aș dori să uh, profit de ocazie pentru a pune câteva întrebări comisarului. Nu va dura mai mult decât un minut. E vorba de Uh, eficientizarea costurilor din două perspective. Nu. Mai întâi vă mai dau un exemplu pe care nu, nu-l veți mai, mai uita niciodată după ce îl veți fi auzit. În 2011, în țara din care vin eu, 6.000 de ferme au fost verificate. Și din cele peste 400.000 de hectare 445.000 de hectare. Diferența între uh, arile declarate și cele verificate a fost de 275 de hectare și 270 au, fost, au, au dus la sancțiuni, adică 1,63 de milioane de euro. Acest exercițiu, oare cât a costat? Habar n-are nimeni. Nici în Finlanda nu știe nimeni cât a costat, dar pot să vă spun că a, contat mai, a costat mai mult decât 1,6 milioane de euro. Deci e clar că nu are niciun sens ce se întâmplă astăzi. Deci întrebarea mea adresată comisarului este următoarea. Având în vedere că nu știm prea multe în legătură de valoarea adevărată, adică cât primim pentru banul nostru în schimbul banului respectiv Uh, ce facem pentru a obține date și dacă nu avem date, în ce calendar vom avea date, ce facem pentru a controla lucrurile, ce are de gând să facă comisia pentru a ne asigura că uh, controlăm ce e corect de controlat și care sunt principalele obstacole în uh, calea unui control de auzit eficient am pus deja astăzi o întrebare doamnei Gheorgheva în legătură cu disponibilitatea datelor și acesta cred că este al patrulea element cheie. Ce are de gând să facă Comisia pentru a ne pune la dispoziție aceste informații? Dacă puteți să răspundeți mai puțin la jumătate din întrebări, aș fi, voi fi foarte mulțumit. Mulțumesc. Comisar, bine. Vă rog, domnule comisar. Thank you very much, Chairman, and uh, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor. Am auzit deja recent uh, aceste uh, cifre din Finlanda. Cifrele nu s-au schimbat de atunci, dar pot doar să vă spun că în 2011 10 beneficiari au fost auditați uh, de UE și în 2012 5. Și cont controlele pe teren au fost 3.000 și ceva în 2011 și tot 3.000 și ceva în 2012, aproximativ 6% din audituri. Deci numărul misiunilor de audit în 2011 și 2012 a fost uh, egal din partea comisiei. Deci, un, un audit unic Uh, nu va deveni realitate foarte rapid. Dar datele pe care le-ați dat sunt importante. Anul acesta vom colecta date de la statele membre în legătură cu costul controlelor și uh, performanța lor în funcție de măsurile făcute. Și astfel vom identifica ce se întâmplă la nivel de state membre Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnul președinte, este o preocupare a dumneavoastră, dar astăzi vom putea permite și diseminarea de bune practici între statele membre. Domnule raportor, ați vorbit despre abordare bazată pe risc. O abordare bazată pe risc înseamnă că și riscul de eroare și suma în discuție sunt luate în considerație și deja majoritatea controlelor sunt bazate pe risc. La nivel european facem un milion de controle pe an, din care 80% uh, sunt țintite uh, pe cheltuieli cu grad ridicat de risc. Deci facem deja acest lucru. Bineînțeles, vom coopera la strategia uh, auditului unic și sper că de-a lungul anului vă vom putea oferi mai multe date pentru a vă consolida argumentele. Dar oricum cifrele din Finlanda sunt foarte interesante în legătură cu misiunile Comisiei Europene. În 2011 6,27% din fonduri au fost auditate. Nu este o sumă foarte mare, dar cifrele pe care le-ați cerut în legătură cu date le sunt foarte importante. Vielen Dank, Kollege Ali, bitte. Domnul Vali. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Ali, stimați reprezentanți ai Curții de Conturi, dragi colegi, cred că am căzut într-o capcană, într-un cerc vicios. Am uh, fost parlamentar în țara mea uh, timp de două mandate și această dezbatere nu e una nouă, durează de ani de zile. Trebuie să simplificăm regulile pentru a uh, permite farmerilor mici să aibă acces la plăți directe. Și noi tot dezbatem și dezbatem de-a lungul anilor. Și până la urmă lucrurile sunt diferite de ce dezbatem noi aici. Tocmai l-am auzit pe reprezentantul fermierilor. Dorim uh, să îi transformăm pe fermieri în niște secretari, niște birocrați. Nu cred că asta e bine să se întâmple. Uh, cred că suntem în urmă. Din păcate, domnul comisar nu ne-a vorbit despre niciun fel de măsuri specifice. Am o întrebare în legătură cu aceste măsuri specifice. Nu cred că s-au luat măsuri specifice până acum nu există măsuri specifice care pot fi comunicate statelor membre care să înceapă să le pună în practică. Deci acesta este deja al doilea an a noii politici, politici agricole comune și trebuie să constat că nu avansăm. Știm care sunt reacțiile statelor membre. Dacă Mm, comisia nu ia o decizie de a simplifica anumite proceduri, statele membre vor fi incapabile să-și simplifice regulile. Am auzit lucruri interesante, propuneri interesante de la Curtea de Conturi de exemplu, să fac o legătură între controle și rezultatele obținute da? și performanță. Aceasta ar fi o abordare foarte bună, cred. Regulile trebuie, într-adevăr, simplificate și trebuie să fie mai accesibile și micilor fermieri, pentru ca Uniunea Europeană astfel să ajungă până la ultimul și cel mai mic fermier. Dacă continuăm cu această politică, ne vom confrunta și cu același rezultat și la următoarele uh, alegeri. Euroscepticismul va continua să crească și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate față de contribuabili din diferite țări și diferite sectoare de activitate. Eu cred că administrația trebuie să învețe, să abordeze tendințele, lucrurile în mod pozitiv. Trebuie să adopte o atitudine pozitivă uh, față de beneficiari. Bineînțeles, sancțiunile pot fi impuse sancțiuni dacă se fac greșeli, dacă Um, nu se aplică corect regulile. Trebuie să se aplice sancțiuni, dar trebuie să existe și dialog. Gonim izmirim țelii, които наистина... Cred că trebuie să încercăm să obținem rezultate măsurabile. Deci performanța să poată să fie mă- măsurată și astfel însăși funcționarea pacului se va ameliora nu putem să ne limităm la screeninguri și nu trebuie să schimbăm tot timpul cadrul legislativ. Cadrul există. Avem nevoie însă de un număr mic de indicatori care să permită anumite ajustări și cred că astfel vom putea realiza multe să simplificăm procedurile în, în, imediat, în timp real, să reacționăm rapid. Domnule, domnule, domnule comisar, pentru răspuns. Da, uh, vreau să știu uh, ce spun, dacă colegislatorul uh, spune ceva despre asta. Eu n-am votat această măsură. Consiliul de Ministri și Parlamentul au votat în 2013. Eu sunt doar un comisar care a fost adus aici ca să rezolve complexitatea problemei și tocmai de aceea simplificarea este prioritatea mea cheie Uh, pentru 2015. Nu știu, domnule Ali, poate ați votat pentru asta? Eu n-am fost atunci aici, nu știu. Dar uh, de-abia ce am început, în ianuarie 2015, cu toate resursele puse la dispoziția statelor membre pentru a implementa politica pe care dumneavoastră ați votat-o, care dumneavoastră ați fost de acord. Oferim toate linii directoare, toate informațiile pe care le putem oferi, tocmai pentru a evita erorile. Știu că există multe experte, experiențe, mă scuzați, frustrante, dar uh, pentru fermierii mici există o schemă specifică pentru exact obiectivele identificate de dumneavoastră, ca să-i ținem acolo unde sunt, ca să uh, reînvigorăm uh, mediul rural, să oferim flexibilitate statelor membre, pentru ajutor cuplat, uh, voluntar, de exemplu în uh, zonele montane, statele membre au flexibilitate să facă anumite alegeri, să facă ce consideră că e oportun. Poate că în statele, statul, statul dumneavoastră nu se întâmplă lucrurile pe care ați vrea să le vedeți dumneavoastră, dar să știți că există flexibilitatea de a face asta. Am vrut o plată directă pentru micii fermieri, o schemă simplificată. De fapt, noi am, vrut să, am propus o schemă obligatorie de plată, dar legislatorul a spus că nu, să fie voluntară. 15 state membre au utilizat această posibilitate în contextul opțiunilor pe care le-au avut. Există un prag în ceea ce este greening și acea măsură de mai puțin de 30 de hectare pentru a reduce povara administrativă pentru fermierii mici, ceea ce e și corect. Avem și o plată, o plată de redistribuire pentru micii fermieri, deci foarte multe măsuri. Și cred că da, ar trebui să ne uităm la performanță, cum a spus și Curtea de Conturi, dar cum evaluăm performanța? Va fi o dezbatere critică. Numărăm uh, păsările, animalele, să vedem dacă sunt acolo la sfârșitul anului și tragem linie. Sunt niște probleme specifice și trebuie să fim mai întâi, să cădem de acord asupra criteriilor și asta va fi o dezbatere foarte interesantă. Deci, care este definiția performanței? 44 de miliarde de euro din banii contribuabililor au fost uh, uh, alocați pentru agricultură. O sumă uriașă, clar că trebuie să existe audit, trebuie să existe uh, condiționalități. Sunt niște uh, bani mulți pe care uh, comunitatea europeană uh, îi lasă agriculturii cu obiective specifice, fixate în PAC și uh, stabilite prin codecizie. Eu cred că trebuie să luăm notă de faptul că e un bun public, avem bunuri publice, bunuri de mediu, care sunt la fel de importante ca și hrana de care au nevoie oamenii din Europa. Așa e. Petri Sarvama a fost uh, de față când s-a votat PAC și eu. Aveam vreo 5.000 de amendamente de votat în plenară, mi-aduc prea bine aminte. Nimeni n-a prea știut uh, cu ce rezultat, nimeni n-a știut uh, cum se vor pupa unele cu altele și iată că acum vedem că avem o problemă. Țin să vă spun că noi avem mare încredere în competențele specifice ale colegilor de la Agri. Uh, încrederea ei e bună, dar poate că un pic de control uh, sau un pic mai mult control n-ar fi stricat. A vrut să intervine și domnul Vaughan. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mai întâi ca să răspund uh, unui punct apărut în dezbatere despre diferența între eroare și fraudă eurodeputații fac distinția între fraudă și eroare. Sunt câțiva eurosceptici în încăpere, în instituție care în mod deliberat nu fac această distinție, dar majoritatea eurodeputaților cunosc prea bine această diferență. Iar dumneavoastră, domnule comisar, vă spun, nu vă invidez absolut deloc, pentru că există două tabere. Unii spun, sunt prea multe norme, prea multe reglementări, greu de implementat, alții spun că nu avem destule reguli pentru a ne asigura că banii sunt uh, utilizați corect. Credeți că avem un echilibru corect? Mi se par din ce ați spus dumneavoastră că lucrurile sunt în continuare mult prea complicate și trebuie să le simplificăm. Și nici eu nu prea știu ce prerogative aveți dumneavoastră, cum puteți schimba lucrurile. Avem regulamentul, uh, Nimeni nu va vrea să schimbe ceva la acesta. Deci ce prerogative aveți pentru mai multă simplificare față de situația de acum? Și cu privire la situația din statele membre, eu cred că statele membre au o răspundere față de fiecare centimă cheltuită și cred că sunt câteva flexibilități, dar chiar și cu această marjă de flexibilitate trebuie să ne asigurăm că lucrurile uh, sunt implementate corect. V-ați referit la agricultură spunând că există niște neajunsuri uh, la, în domeniul tehnologiei în Regatul Unit care întârzie plățile. Puteți să oferiți mai multe explicații? Mulțumesc! Da, am discutat cu ministrul uh, agriculturii la Birmingham în urmă cu câteva săptămâni, unde cetățenii au fost bine reprezentați și mi s-a spus că sistemul de identificare a parcelelor uh, era unul foarte problematic și punea bețe în roate. Și că trebuie să vină tare din urmă pentru a actualiza întregul sistem. Alte state și alte state au probleme similare și am propus un calendar prelungit uh, de pe 15 mai până pe 15 iunie, pentru că adesea administrația unui stat membru este cea care cauzează o întârziere. Și n-ar trebui să fie penalizat fermierul pentru așa ceva. Deci avem o amânare până pe 15 iunie, ne asigurăm în același timp că avem uh, timp suficient pentru controle. Deci, uh, practic, eu o puneam uh, în cuvinte realitatea pe care o cunoașteți și dumneavoastră deja, că e o problemă cu sistemul IT. Dar acum am oferit acea lună în plus și cred că ar fi, va fi critică pentru fermieri. N-aș fi spus că e nevoie de simplificare dacă problema nu era complexă, dar simplificarea nu e simplă. Uh, e clar că urma să se ajungă la așa ceva, pentru că de când s-a început reforma PAC ne-am dat seama că va fi complicată. Cinci reforme în 20 de ani. A ajuns, a ajuns la ceva foarte alambicat. Eu uh, am o adoptare de jos în sus, uh, implicând toate părțile interesate, rugându-le să-și aducă contribuția în așa fel încât să ne dăm seama cum am putea face ca lucrurile să fie și mai ușoare. Unii spun că prin acte delegate, alții spun că prin acte de implementare sau printr-un pachet de reformă. Oricum îl vom propune la sfârșitul anului fără a amenda actul de bază, dar ținând cont că e nevoie de un fel de gestiune financiară aici. Sper ca problema să devină mai puțin complexă. Va fi și oricum, va, va, va trebui să așteptăm și Uh, evaluarea la jumătatea perioadei până să facem ceva cu substanță. Mulțumesc. Și eu m-am pus pe lista vorbitorilor, spune președinta. Și am uh, câteva întrebări pentru doamna Caliulait de la Curtea de Conturi. Domnul Alenucci, Alenucci mi-a spus că uh, riscă să fie pornită o vânătoare a ratei erorilor. Am avut raportul de descărcare pe 2013, raportul meu, care arată cât de mare e nevoia de corectare. Übermittelt haben. warum funktionieren die Management- und Kontrollsysteme? De ce sistemul de gestionare și de control funcționează doar parțial în statele membre? Există state membre unde uh, comisia a trebuit să corecteze cu 5%. Deci, de ce nu funcționează aceste Uh, birouri pe care noi ne bizuim, de fapt, pentru că acolo se face toată treaba. Ce se întâmplă când controlorii trebuie să uh, facă un control pe lângă controlori? Ecocondiționalitatea și greening-ul. Ecocondiționalitatea nu e sancționată uh, la ora actuală. Cum să privesc eu existența ecocondiționalității dacă respectarea sau nerespectarea rămâne fără nicio consecință? Noastră a spus un lucru foarte important. Dacă costă mai mult să respecti regulile decât să nu le respecti, atunci vă dați seama cu ce urmare se petrece asta. E mult mai ieftin așadar să fie neconformitate. cred că se va ajunge din acest motiv la o erodare și mai mare a legislației. Am încă o întrebare către comisar. De ce contribuabilul meu ar mai trebui să plătească pentru PAC? Avem un sistem deschis, avem piețe funcționale, avem o piață mondială care funcționează, o piață unică, ce funcționează sau care ar trebui, în teorie, să funcționeze. Și atunci lansez această întrebare. Ecologizarea. Ecologizarea ține de predecesorul dumneavoastră. Greening-ul e uh, copilul comisiei și este uh, răul acela care a declanșat avalanșa de controle. De ce să fie obligatoriu greening? Sau de ce nu vrem să renunțăm la greening? Și încă o întrebare. Domnul, uh, musafirul nostru din Finlanda, domnul Eurola, a spus pe uh, uh, pagina 3 cu 3 că schemele de asigurare a cal calității sunt importante. Ar trebui ca exploatațiile să fie răsplătite cu, cont, cu controle reduse. De ce nu se întâmplă asta? În fiecare stat membru se știe foarte clar că regula e următoarea. Uh, cine e controlat mai întâi aleatoriu, e practic luat în vizor și nu mai scapă. Practic se află uh, în această situație și 25 de ani, tot dintr-un control într-altul. Cunosc această situație din circumscripția mea, cu acele condiții teritoriale. Practic, an de an, un fermier ajunge să fie controlat și nu mai scapă. Ce fel de sistem uh, implementăm noi aici? Cum am putea face ca asemenea cazuri să fie înlăturate? Aș fi foarte recunoscătoare uh, pentru asta, pentru răspuns, pentru că uh, odată la un an, doi, analizez asemenea cazuri. La fața locului Uh, aceste controle repetate într-o fermă rezultă într-o pierdere a încrederii cetățenilor în producătorul respectiv. Uh, mulțumesc pentru a-mi răspunde aceste întrebări și aș vrea să înceapă doamna Caliulet. Thank you. Mulțumesc. Referitor la ecocondiționalitate, spuneați că aceste erori nu sunt sancționate. Între 1-35%. E drept că adesea unii cred că e vorba de un fel de taxă pentru plata primită și nu o măsură prin care să fie obligați să respecte normele. Mulți participați la schemă nu consideră ca fiind fezabilă această măsură. acord cu comisia, regulile au fost stabilite, acum trebuie să facem tot ce putem cu aceste reguli. Sunt relativ uh, beneficiarii nu prea acceptă regulile aplicabile în sectorul uh, agricol față de alte sectoare unde sunt cheltuiți bani europeni. Rata de penetrare a sprijinului uh, e mai mare aici decât în alte sectoare economice, deci e de înțeles, însă dacă nu se acceptă asta, atunci nu se dezvoltă o cultură a respectării normelor. Asta e problema. Și încercește vânarea erorilor. Dacă sunt atâtea reguli pe care trebuie să le respecti, fiecare regulă trebuie verificată și răzverificată. Auditorul, de asemenea, trebuie să țină cont de faptul că toate regulile stabilite nu sunt la fel de importante și nu sunt la fel de potrivită pentru a atinge obiectivele. Să nu putem face discriminare, deci trebuie să facem verificări dacă există reguli. Dacă asta pare o vânătoare de erori, atunci mă tem că auditorii n-au <laughs> nimic, n-au cum să facă ceva, nici la nivel de stat membru, nici la nivelul curții de conturi. E drept de asemenea că dacă ne uităm la măsurile de greening și de ecocondiționalitate. Comisia uh, arată că e greu să dai seama ce anume um, are un impact pozitiv. Însă dacă avem o regulă stabilită de comisie și știm că E greu de evaluat uh, binele um, făcut asupra mediului înconjurător. Eu cred că a venit momentul să nu ne gândim doar la 2016. Știu că totul durează mult în Europa, poate ar trebui să ne gândim la termenul lung, să avem o mentalitate mai radicală în această privință. La Comisia Schuer, unde era și dumneavoastră, doamnă Gresle, am spus că performanța trebuie să depindă de... Plata trebuie să devi... depindă de performanță. Mi s-a spus că eram de pe altă planetă. E bine, acum am ajuns cu toții să credem același lucru. Performanța e practic lucru cel mai important. Deci dacă măcar am înțeles cu toți acest lucru, am făcut jumătate din, am parcurs jumătate din drumul uh, uh, necesar. Acum, de ce sistemele de gestionare a controlor nu funcționează bine? Curtea de conturi a spus că erau parțial efective, eficiente la nivel de, la, în statele membre. Peste jumătate din erorile găsite de noi puteau să fie descoperite de statele membre. Ce înseamnă asta? Că sunt niște controle proaste. De ce? Deoarece nu există motivația de a efectua niște controle mai bune. De ce nu există motivație? Nu auditorii pot spune care e motivul. Însă trebuie evaluate aceste sisteme de control la nivel uh, național. Nu e în regulă să tot vii să reevaluezi după ce au făcut controle statele membre. Deci trebuie reajustată rata de eroare după controlele făcute de statele membre. Deci, practic, e inevitabil. Auditul unic nu funcționează decât dacă toată lumea are aceleași metode, standarde și e dispus să colaboreze cu ceilalți participanți din acest lanț. Dacă nu se face această schimbare de mentalitate, primul nivel de control practic e inutil și trebuie să faci să iei totul de la capăt. Danke für die deutlichen Worte, Herr Kommissar, bitte. Domnule comisar. Thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că ar trebui să ne punem întrebarea dacă o rată de eroare de 2% e o rată potrivită. Întregul sistem, practic, de controle e determinat de acest nivel al ratei de eroare. În unele țări e peste, în altele sub. E clar că avem ca Uh, standardele bune să fie aplicate peste tot. Nevoie de mai multă coordonare și colaborare în ceea ce privește schimbul de brune practici și eliminarea practicilor negative. Curtea de conturi uh, spune că um, există un sistem de alertă precoce în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Unii spun că nu sunt suficiente sancțiuni, însă există sancțiuni. Uh, la ecologizare nu există sancțiuni în primii doi ani de implementare, după cum spuneam, din motive clare pe care le-am auzit în mai multe comisii parlamentare legate de modul în care trebuie puse în practică aceste măsuri, sistemul de identificare a suprafețelor și a peisajului, deci va dura ceva până va fi funcțional. Deci sunt niște eforturi care trebuie recunoscute ca fiind complexe să se face un follow-up în ceea ce privește rata de eroare, dar nu se vor uh, impune sancțiuni suplimentare în primii doi ani. E nevoie de controle mai bune, nu de mai multe controle. Tot am auzit situații ca cea menționată dumneavoastră, doamnă Gresle, și e interesant. Mă întâlnesc Agențiile de plată nu fac controle la fața locului decât pentru 5% din cereri. Curtea de conturi face mai puțin de 200 de vizite de control anual. E un eșantion practic aleatoriu cel pe care îl alege Curtea de Conturi. Uneori sunt cam 30-40 de exemple, practic, de cazuri care sunt uh, studiate în pilonul 2. Acum, în ceea ce privește înverzirea, greening-ul, cea mai bună șansă de a implementa mai bine politică cu bani europeni e să integrezi obiectivele în ceea ce privește protecția mediului. Cei mai buni uh, gardieni sunt cei de la fața locului, fermierii. Deci dacă vrem să atingem obiectivele de mediu, trebuie să îi facem pe cei uh, de la fața locului să accepte aceste obiective. Dacă îi plătim pe fermieri să protejeze uh, natura, uh, trebuie să știm că de asemenea e nevoie de un bun public pe care ei să-l producă, practic. 72 de milioane de oameni lucrează direct sau indirect în agricultură în UE. Cu puțin timp în urmă, Aveam mai multe importuri decât exporturi în agricultură. Doar în ultimii doi ani uh, a, s-a inversat uh, balanța comercială, mai ales pentru că se exportă foarte mult vin și băuturi spiritoase către SUA și Orientul îndepărtat. În 58 am uh, a lansat această politică pentru a face față nevoilor populației din unele țări UE. Acum am atins obiectivul, s-au investit bani, în zonele rurale, agricultorii pot produce, dacă vrem să avem zone rurale vitale și stabile, trebuie să sprijinim aceste comunități și să atingem obiectivele din această politică. Pentru că vom ajunge astfel să avem zone abandonate în Uniunea Europeană, așa cum a fost uh, abandonat și Midwestul în SUA. Suntem într-o poziție competitivă bună acum. Avem un avantaj competitiv, putem uh, produce hrană pentru a alimenta populația Europei, dar avem și obligația morală de a hrăni și sutele de milioane de oameni care suferă de foame în lume. Deci avem o politică europeană, avem o reformă, avem o abordare bazată pe risc în ceea ce privește controle și inspecțiile și de asemenea zonele rurale sunt mult mai vitale acum decât ar fi fost în trecut. Și dacă vrem să obținem mai mulți bani prin, pens, prin fondurile de pensii, prin împrumuturi sau prin, uh, un procent de la uh, fondurile de dezvoltare rurală, ar avea de câștigat și mai mult zonele rurale, s-ar crea locuri de muncă, ar veni investiții. Să nu uităm că și zonele urbane sunt foarte subvenționate uh, din bani publici de altfel, deci nu doar zona rurală profită de pe urma acestor bani. Uh, da, aveți dreptate, doamna Ayala Sender. Sí, um, gracias, presidenta. La verdad es que le agradezco mucho. Mulțumesc. Îi mulțumesc mult, domnului Sarvama, pentru șansa de a a asculta ceva de spus. E bine că l-am avut aici și pe domnul Erola, pe reprezentantul Copacogeca, pe doamna de la Curtea de Conturi. Da, tot ce s-a spus îmi sună cunoscut și regiunea mea, regiune agricolă cu crescători de animale. Atât tinerii agricultori cât și cei mai în vârstă îmi spun ceea ce spunea și dumneavoastră. Asta ar trebui să ne îngrijoreze pe noi. Lipsa de previzibilitate, inestabil, lipsa de stabilitate, temerile existente, toate aceste aspecte care uh, au legătură cu vremea, să zicem, cu faptul că în agricultură poți avea un dezastru oricând. Să știm de asemenea că exista și un mandat pentru a oferi siguranță acestor agricultori, care ne asigură nu doar hrana, ci și bunuri publice. Deci noi trebuie să le asigurăm lor o anumită stabilitate, noi din Uniunea Europeană. Doamna Caliulaid vorbea despre um, un element deosebit și anume faptul că sunt ajutoare directe. Deci eu sper să nu încercăm să distrugem și asta. De câțiva ani uh, mă tem că cineva dorește să înlocuiască uh, asta. Doamna Gresle spunea că e mai ieftin să nu mai menținem sistemul. Deci, pentru mine asta e un semnal de alarmă. Mandatul nostru constă în a putea menține cât mai mult uh, agricultorii într-o situație de stabilitate. 12 milioane de agricultori lucrează cu normă întreagă în acest domeniu. Unii lucrează practic uh, cu normă redusă. 46 milioane de locuri de muncă, 6% din PIB și 15 milioane de firme. Ce alt sector are această amplitudine, magnitudine? Cum spunea domnul comisar, noi reușim să exportăm și nu exportăm doar produse, ci și standarde de calitate, de siguranță alimentară, de securitate alimentară, o capacitate deosebită a industriei agroalimentare. Asta e fundamental și important dincolo de această sarcină pe care le-am dat agricultorilor, care nu trebuie doar să ne producă bunurile și hrana pentru securitatea noastră alimentară, ci i-au însărcinat și să mențină resursele de apă, peisajul, biodiversitatea, coeziunea teritorială, relația între zonele urbane și rurale, pentru ca um, cei din zonele urbane să-și poată menține, practic, viața, să nu dispărem în cenușiu vieții noastre orășenești. Domnule Hogan, nimeni nu v-a obligat să fiți comisar. Dumneavoastră aveți acum niște instrumente la dispoziție și trebuie să îmbunătățiți lucrurile. Nu sunteți primul comisar care dă de niște reguli complicate. Realitatea e foarte complexă și complicată. De aia, provocarea e să simplifici, să faci ca tot să fie mai simplu de pus în practică pentru cei care beneficiază de ajutoare. Domnul Sarvama a pus punctul pe I și îi mulțumesc și domnului comisar pentru faptul că veți face aceste lucruri. Eu cer asta de la începutul, tot mă întreb de la început, de când am fost aici, cât costă co- controlele astea, cum poate fi simplificat tot acest program pentru ca ajutoarele să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, fără un risc Uh, prea mare pentru cetățeni, deoarece și agricultorii sunt contribuabili, să nu uităm asta. Contribuabilul nu e un fel de super, supracetățean și agricultorii plătesc uh, doar și taxe. Deci cum să uh, facem ca acest sistem complex să fie mai simplu? Provin, tocmai am fost într-o delegație um, cu SUA pentru transporturi. Acolo spunem că sistemul de securitate mm, al guvernului american Însă nu țin eu să spun că eu sunt o mare susținătoare a sistemului american, să cu toții o luăm pe calea lor. Deci, practic, se pornește de la ideea că toți cetățenii sunt răi și, prin urmare, ei au hotărât să fac lucrurile astfel. Îmi dați suficiente informații pentru ca răi să fie cât mai puțini. Nu e normal să folosești foarte multe resurse pentru a controla oameni care oricum nu sunt suspecti. Nu. E ca și cum agricultorii ar fi suspecti, însă noi tratăm pe toți ca și cum ar fi suspecte. De aceea vă spun, avem atâtea informații, se fac atâtea inspecții, controle, se iau atâtea măsuri. Nu e suficient oare pentru a putea noi, toate instituțiile, comisia, ecologiitorii, să facem ceva pentru a-i ajuta să pună mai bine în practică aceste reguli. Trebuie să o facem împreună cu Curtea de Conturi. Doamna Caliulai spunea, domnule, aveți această regulă, trebuie să o respectați. Da, da, ne ajutați să schimbăm uh, reguli atunci când acestea sunt abuzive sau prea complexe. La alte proiecte s-a spus clar. Ei, uh, v-ați înșelat, regula asta nu se poate aplica bine. Eu v-aș fi recunoscătoare dacă trebuie schimbate regulile să le schimbăm, însă la urmă să nu uităm că obiectivul nostru e să ne dăm seama că nu toți uh, agricultorii sunt uh, suspecți de fraudă, eroare sau de livențe juvenile. Nu, toți trebuie să se bucure de prezumția de nevinovăție. E drept, agricultorii se schimbă, se îmbătrânește, se schimbă parcelele, suprafețele lucrate, însă cred că <coughs> Așa cum și cei mai tonți dintre noi pot folosi un telefon celular, tot așa și agricultorii pot folosi sisteme din ce în ce mai complexe. Tractoare, superdotate, sistemele de irigații. Agricultorii nu să fie experți în multe domenii. Deci principala provocare e să simplificăm acest sistem complex. Domnule Hogan, a picat pe dumneavoastră această sarcină doamna Luid, uh, prin uh, sistemul de audit comun, ar trebui să încercăm să-i ajutăm pe cei care beneficiază de aceste ajutare. În sfârșit, am o politică care ajută direct pe cetățeni. Ei știu acum că Bruxelles îi ajută. Deci, în loc să mai fim malefici, iată, venim cu ceva pozitiv. Bunătățim sistemele, stimulăm statele membre și sistemele naționale de audit, pentru că în loc de 25 de inspecții anuale să ai doar una cu un cost redus. Pentru că astfel ajutoarele să ajungă la timp și fără riscurile uh, legate de prezumția de vinovăție. Așa cum spunea domnule Răla, dacă te temi de fiecare dată că o să dai greș, până la urmă chiar dai kicks. Majoritatea oamenilor sunt cinstiți. Trebuie să îi apărăm și să încercăm ca munca de agricultor să nu mai fie atât de complexă în Europa. După această declarație de onoare cu care nu putem decât să fim de acord, nu mai pot să spun decât că eu n-am pus uh, sub semnul suspiciunii întreaga agricultură. Cine se sacrifică? Poftiți! I think, Madam Domnul comisar, doamnă președinte, Um, S-a făcut o declarație foarte fermă. Uh, o adevărată pledărie în uh, uh favoarea politicii agricole comune. Acum statele membre, cu sprijinul uh, Curții de Conturi, trebuie să își să pună în aplicare măsurile identificate de curte de control. Dacă le pun în aplicare, atunci uh, rata erorii ar scădea sub 2%. Deci, mai sunt încă multe de făcut. Angesprochen war Eurola, bitte. Domnul Eurola. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari. Domnule președinte, domnule comisar, am, l-am auzit pe domnul comisar care a promovat mai multe idei legate de modul în care poate fi ameliorat sistemul. Doamna președinte a dat trei exemple un exemplu uh, cu un fermier care a suportat 25 de controle. Eu aș dori să propun uh, să fac o propunere destul de complexă. Obiectivul nostru este în agricultură este să producem mâncare să umplem farfurile. Dar birocrația și controlele au și ele viață lungă. Există o cultură a funcționării acestora în cadrul general al agriculturii. Știu că este o considerație filozofică, dar nu știu cum să explic mai bine de atât. Uh, deci când punem uh, agricultura și cultura administrativă în aceeași oală, obiectivul e același, să umplem parfuria. dar întrebarea este cum putem ameliora procesul, putem ameliora cultura administrativă analizând modul în care funcționează administrația. Trebuie să avem modele care să aibă obiectivul de a ecologiza producția agricolă pe viitor. Și avem nevoie de cetățeni, ca cetățenii să înțeleagă valoarea adăugată oferită de uh, bani investiți în agricultură. Trebuie să dezvoltăm agricultura în două direcții să dezvoltăm procesul controlelor și procesul agricol în sine. Aceste două procese nu au niciun punct de convergență. Cred că trebuie să facem o analiză, analiză aprofundată pentru că există loc de mai bine. Mulțumim pentru această încurajare. Urmează domnul Zeller pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin dintr-un uh, oraș uh, mare, aș vrut să mă abțin, dar uh, m-a provocat această discuție, mai ales imaginea, din, poza aceea al domnului Eurola cu bunicul lui din 1961. Și Socrul meu a fost fermier până atunci, dar uh, după aceea uh, a fost preluat terenul său de socialiști în estul Germaniei. Această imagine a fermierului e, reprezintă acum fermierul aflat în minoritate. Acolo unde fermierii își cultivă ei înșiși terenul și contribuie la o cultură agricolă, ar trebui să fie sprijiniți în momentul în care nu mai țin piept pieței. Dar vedem că și în agricultură există acum marile întreprinderi, mari producători care utilizează diferite metode și acționează la scară industrială. Dacă mă uit adesea uh, pe din avion în sud-est, către sud-estul Europei și văd cum uh, de 3, 4, 5 ori pe an se cultivă uh, diferite produse agricole, chit că nu e nici apă, nici nimic. Deci e o producție la scară industrială. Și apoi uh, călătoresc uh, prin mediul rural de exemplu, în România, unde e cel mai bun sol la ora actuală și e un sol neutilizat. Și îmi spun, aici e un deficit. Totodată aflu că 50% din populația din această țară trăiește la țară, la sat. România, în continuare, trebuie să facă import de produse pentru a-și hrăni populația. N-am cum să nu-mi spun că există o mare eroare aici. Pentru că, pe de o parte, mă uit la terenul acela lăsat în paragină, nimeni nu-l cultivă, un sol bun, fertil, care poate să dea produse bune, de cea mai bună calitate. Și de cealaltă parte văd cum se lucrează cu metode care contravin și naturii și mediului înconjurător. Și mă uit ce se întâmplă acum, de exemplu, în estul Germaniei, unde reprezentanți din alte state membre încearcă să uh, instaleze acolo, practic, uh, uh, crescătorii de animale cu sute de mii de animale, pentru că nu mai au voie să facă asta acasă. Ceva nu e, nu e la locul lui aici și sunt lucruri de care ar trebui să ne ocupăm. Mulțumesc. Domnule comisar. I think it's worth uh, reminding ourselves the six... Cred că merită să nu uităm că 69% din fermele din UE sunt de sub 5 hectare. Uh, deci nu toată lumea face agricultură la scară industrială, dar se pune problema consolidării uh, structurale și modul în care fermierii pot să se reunească ca împreună să-și poată promova, vinde sau exporta mai bine produsele. Și Uniunea Europeană sprijină eforturile făcute de a reuni oamenii în zonele de munte, în zonele uh, periferice, pentru că e bine ca uh, agricultorii să se unească în organizațiile producătorilor pentru a-și promova interesele. Uh, în estul Germaniei și în alte țări uh, este europene nu e ușor, pentru că există o cultură istorică care nu ajută uh, și nu, nu ajută fermierii să lucreze în cooperative. Și astfel, um, de când sunt comisar pentru agricultură, am tot fost prin UE și cea mai mare problemă este legată de irigație, de apă. În Valencia, Spania, România, oriunde merg, există o cerere mare de infrastructură pentru irigație. Este o problemă majoritatea statelor membre. Și mm, trebuie să analizăm această, uh, să, să promovăm această prioritate în cadrul EFSI. Poate. Or, oricum, de multe ori fermierii nu doresc să promoveze practici pe termen mediu și lung de ameliorarea fertilității solurilor, dar și a disponibilității apei. Deci acestea sunt politici foarte importante pentru viitorul agriculturii europene și pentru viitorul fermierilor. Darf ich da noch eine o întrebare adițională. Dacă 69% uh, au mai puțin de 5 hectare, atunci ce vrem noi să facem cu alea 5 hectare? Să finanțăm așa ad eternum pe motoul că așa e frumos? Încotro ne îndreptăm cu asta. Mulțumesc. I certainly were going to put structural Când spunem că trebuie să facem legătura între reformele structurale și reforma politicii agricole, nu este normal, acceptabil că 69% din fermieri au mai puțin de 5 hectare. Trebuie să găsim o modalitate de a face să crească terenurile, să crească mărimea fermelor, dar și modul în care să promovăm, uh, modul în care fermierii împreună, în mod colectiv, să poată obține o mai bună productivitate. Uh, noi sprijinim uh, această abordare și poate și aici ar trebui să analizăm performanța, să vedem în ce măsură cheltuielile cu promovarea um, organizațiilor agricultorilor merită. Dann rede ich nicht mehr dazwischen. Verhindern denn die... Și subvențiile, așa cum le plătim noi acum, uh, nu preîntâmpină tocmai această reformă structurală pe care uh, o doriți dumneavoastră? Poate că nici nu ar mai face această meserie dacă nu le-am dat subvenții. Întrebarea este, dorim să scăpăm de ei și să avem o problemă astfel în vitalitatea comunităților locale sau dorim să ajutăm să se amelioreze, să producă mai mult și să reușească și să exporte mai mult uh, și să ne asigurăm astfel că sectorul agricol indigen oferă locuri de muncă și creștere în zonele rurale și creează bogăție în Uniunea Europeană. Este până la urmă o opțiune politică. Domnul Savama, mulțumesc. Thank you, Madam Chair. I hope I get... Mulțumesc, domnul președinte. Sper să îmi permiteți ca într-un minut să trag concluziile. A, nu, aș vrea să trag eu concluziile. Pentru că aș vrea să răspund eu la acea întrebare pe care ați adresat-o comisarul, dar nu acum. Nu acum. Mamă, asta e esența PAC. Întrebarea mea e către doamna Caliulite. Puteți elaborați puțin o idee pe care eu am găsit-o cât se poate de interesantă. Ați spus în introducerea dumneavoastră că vă întrebați dacă statele membre vor să treacă la un alt sistem, de la sistemul cu factura la altul. Profitați de ocazie și explicați-ne exact la ce vă referiți. Eu cred că e foarte important. Mulțumesc. Doamna Caliulait. for this question. I think... Mulțumesc pentru această discuție. Eu... You have, you try to protect. Cred că e normal să vrei să protejezi un sistem cu care ești obișnuit, uh, Uh, cu care te-ai învățat și care îți aduce beneficii. Orice schimbare în sistem e greu de explicat în statele membre și adesea sunt și acele incertitudini. Pot să-mi protejez locul de muncă? Îmi aduce asta beneficii? Dacă ne uităm la celelalte sfere politice unde s-a încercat o transformare de la declararea costurilor la declararea outputului, rezistența a fost una considerabilă. Nu sunt uh, deloc naivă. sau cu ochii albaștri, dar uh, Ideea este că ne interesează uh, să vedem uh, Uh, instrumente de inginerie financiară și în acest domeniu. Mi se pare că putem să dăm dovadă de mai multă eficiență în utilizarea acestor instrumente financiare, dar nu știu dacă există interes pentru asta. Asta nu înseamnă că Parlamentul acesta și Comisia aceasta n-ar trebui să vină cu stimulentele necesare. Eu cred că e foarte posibil. Colegii Lope Fontanie, bine. Doamna Lopez Fontanie. Perdona, señora. No, scuzați. Ca și domnul Țeler, nu intenționam să iau cuvântul, însă Aș vrea totuși să aduc câteva lămuriri, mai ales că sunt spaniolă, știu cum e și cu agricultura în sudul Europei, prin urmare. Eu cred că obiectivul fondurilor europene e să evităm dezechilibrele teritoriale și să sprijinim zonele rurale în concret. Nu doar acele mici zone în care pământurile sunt foarte fertile. În Spania și în sudul Europei se lucrează bine, cred eu. Foarte multe persoane sunt angajate în acest domeniu, în zone foarte complicate și e drept că unele par deșerturi. Și datorită sistemului de irigare cu picătura, ca sistemul din Israel, am ajuns să fim practic o putere agricolă importantă în Europa. De asemenea, să nu uităm această finalitate, deci această acest scop al fondurilor europene și anume să, de, să evităm dezechilibrele teritoriale. Nu totul înseamnă productivitate, ci să fixăm populațiile în aceste zone, să evităm deșertificarea unei părți importante din teritoriul european. Nu știu dacă l-am înțeles bine pe domnul Țeller, însă sper că i-am dat o replică. Das war eine Anmerkung. Dankeschön, die Kollegin. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Eu solamente para... En... Mulțumesc. În ceea ce privește suprafața de 5 hectare, 5.000 de metri pătrați înseamnă asta. Poate că vi se pare puțin, însă totuși sunt mulți metri în 5 hectare, mulți metri pătrați. E drept că se fac multe eforturi pentru organizarea în cooperative, pentru a reuși ca acești agricultori să se unească. Însă tot așa cum așteptăm a, a apărăm IMM-urile, să nu uităm că există și IMM-uri agricole. Aceste 50.000 de aceste exploatări cu 50.000 de metri pătrați. E drept, deci tot așa cum ajutăm imm urile pentru ca uh, pentru a putea crește, tot așa trebuie să intervenim și în agricultură. E greu. E, uneori culturile agricole sunt complicate. Nu e ușor să pui la oaltă mai mulți agricultori pentru a cultiva același lucru, să ducă cu toții la piață. Lanțul e foarte complicat. În unele locuri s-au făcut eforturi cu rezultate bune. Poate fi o formulă organizarea în cooperative, însă nu putem spune că vom, că nu știm pe cine plătim. Vorbim de exploatații de 50.000 de metri pătrați. Eu una am o grădiniță mică, tare, deci știu că totuși 5 hectare înceapă, înseamnă ceva. Și cu noile tehnici agrare se poate cultiva mult pe 5 hectare. Deci nu trebuie să aruncăm la coșul de gunoi micile uh, exploatații agricole. Trebuie să le ajutăm pentru ca ele să poată coopera și pentru a-și putea exporta produsele. Ja, aber der Vergleich hinkt mit Verlaub, weil... Da. Äh, în uh, agricultură, uh, iată că mici exploatatori primesc pur și simplu acești bani pentru subzistență, dar IMM-urile trebuie să vină cu justificări și așa mai departe. Domnul Alenucci. Deci Sono veramente dei brevissimi. Eh... Observații foarte scurte, pentru că această dezbatere stimulantă a depășit interesele financiare ale Uniunii Europene și a devenit o adevărată politică privind politica agricolă pe care o, dore, o dorim. E interesant să aibă loc aici această dezbatere, poate ar trebui să aibă loc în altă parte. Dar având în vedere obiectivele și instrumentele, pe cine trebuie să încurajăm și cum, intră în cadrul mai general um, al Direcției de pentru Politica Agricolă Comună. Controlul financiar este doar un aspect al acestei politici. Și de restul aspectelor trebuie dezbătut în altă parte. Dar noi trebuie să vorbim și numele reprezentanților agricultorilor. Există un motiv câștigător? Cei mare, cei mici, cei structurați sau mai puțin structurat? Nu există probabil o situație uni, o soluție unică la această problemă, așa cum nu există niciun model uh, de premiat sau uh, un model de condamnat. Uh, noi avem o politică agricolă inclusivă care include toate tipurile de realități și o politică durabilă, o politică care, pentru a răspunde observației de adineauri privind că anumite uh, procese productive devin mai intensive, deci noi avem o agricultură față de restul lumii care a fost prima care a uh, introdus conceptul uh, ecocondiționalității și avem fermieri care suportă angajamente uh, Ați auzit la dna ori un agricultor care spune că acceptă uh, aceste condiții. Nu e cazul altor agricultori din lume. Uh, și asta arată că ce s-a făcut aici de în ultimii zeci de ani este un lucru bun. Deci noi trebuie să fim mândri de această politică. Dar acum, uh, controlele financiare trebuie să fie de asemenea un domeniu de care trebuie să fim mândri dacă ne gândim la modul în care putem astfel să influențăm misiunea strategică a agriculturii în Europa. De exemplu, în timp ce discutăm despre controle, mi-a venit în minte, m-am întrebat, există o diferență în funcție de suprafețe ale, în controle. Ecologizarea este aplicată de la 10 eh, hectare încolo pentru diversificare și de la 15 hectare încolo pentru zonele ecologice. Deci, pot să existe fenomene de concentrare a controlelor pe puține eh, ferme mai mari și să nu existe niciun control asupra celorlalte. Și acesta este un aspect de care trebuie să țină cont. Concentrarea uh, Uh, controlul repetate pe anumite întreprinderi este de asemenea dificultate practică noastră, pentru că dincolo de controlele comunitare avem și controlele naționale. În general, um, firmele mai bine structurate au mai, și mai mulți angajați. Controlele naționale privind uh, mâna de lucru angajată uh, se fac întotdeauna pe aceste întreprinderi, întreprinderi care au o cifră mai mare de afaceri și controlele financiare, fiscale, uh, se fac tot în cazul acestor ferme. Și suprapunerea acestor uh, uh, proceduri, bineînțeles, face rău până la urmă adevăratului obiectiv și anume uh, stimularea productivității agricole și asigurarea unui venit um, agricultorilor și asigurarea aprovizionării cu alimente ale populației noastre. Ecocondiționalitatea are uh, asupra tuturor uh, anumite incidențe și există și penalizări pentru uh, ecologizare. Nu sunt adevărate sancțiuni, dar sunt reducerea plăților care pot fi percepute. Dacă așa abordăm noi politica agricolă comună, riscăm să ajungem la efectele pe care le-am uh, analizat uh, până acum. Mai multe erori posibile. Sunt erori diferite de la o țară membră la alta. Și cum a spus și doamna președinte, practic există și o motivație. Și am vrut să mai promovez o idee. Lucrurile pot depinde de două aspecte. Există structuri agricole diferite de la o țară la alta. Există structuri agricole foarte fragmentate, cu superficii cadastrale, suprafețe agricole mult mai fragmentate în cadastru în anumite țări și multe unitare în alte țări. Eh, în acest al doilea caz, controlele sunt mai simple și eh, riscul de eroare scade. Eh, dar dintr-un cauză, dintr-o cauză structurală și nu din cauza unui comportament greșit din partea fermierilor și, bineînțeles, se pune problema modalității controlelor și resurselor pe care, care există, care sunt armonizate în UE, dar nu până la capăt. Deci trebuie să existe instrumente cel puțin, mai mult sau mai puțin adecvate scopului. Și acesta este un aspect de abordat din punct de vedere calitativ. Iată, am pornit de la politica agricolă și am revenit la cifrele noastre și la controle. Popa Cogeca are încredere în faptul că și această ocazie permite, pe de o parte, să se țină cont de mm, măsura în care o politică agricolă comună poate avea um, consecințe asupra rezultatei controlelor și ce consecințe au aceste rezultate asupra capacității de producție care sunt până la urmă obiectivul final al politicii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Erola, vă rog. Äh, arvoisa puheenjohtaja, en, en, en pyytänyt puheenvuoroa. președinte, mulțumesc. N-am cerut, să, n-am cerut cuvântul, dar aș vrea să fac câteva comentarii la adresa antevorbitorului meu. Eu fac agricultură bio și pentru noi există controle diferite. Există o listă cu ce va fi verificat. Datele sunt cunoscute de dinainte, listele sunt foarte lungi, dar eu uh, am această obligație Uh, mi-am asumat, mi-am luat această obligație a controlelor. Nu văd ca fiind riscul mai mare față de celelalte controle. Ați spus că o fermă a fost verificată de 25 de ori. Și nu s-au găsit erori. Mm, da, cred că a avut mare noroc fermierul respectiv. sprijin analizarea sistemului și uh, schimbul de bune practici. Un sistem bazat pe un schimb de bune practici care să fie implementat treptat. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Caliulai. The question of how often one is controlled despre cât de des se fac controle. Știu că atunci când se iau așantoane aleatorii, probabilitatea să mergi de două ori la aceeași fermă este imposibilă, nu există. Dacă ai analiză pe bază de risc, e posibil. E posibil să mergi adesea în același loc, în aceeași zonă, în aceeași regiune. Dar, după cum am spus în intervenția mea, am, ne-am dat seama că adesea e pe bază de risc controlul, deși se spune că e altceva. După cum i-a spus domnului Sarvama, în celelalte domenii unde sistemul de control a, de, a depășit, a, a fost depășit, uh, au apărut probleme. Domnul Potocnic a implementat un sistem care a permis uh, menținerea vechiului model sau adoptarea noului model. Și nu s-a prea dorit noul model. Nu știu dacă vine modificarea cu simplificarea, nu știu dacă aceasta va funcționa mai bine și dacă oamenii vor fi încurajați să utilizeze noul sistem. Iarăși va trece mult timp, oamenii se vor îngrijora, va dura foarte mult până să fie implementat noul sistem. Dar asta nu înseamnă că nu merită încercat. Mai spuneam că eu cred că Dată fiind rata mare de penetrare a sprijinului, există mai mulți fermieri care primesc sprijin decât uh, oameni care construiesc uh, hoteluri sau creează locuri de muncă în alte sectoare cu banii ăștia. Acest sector va rămâne unul în care oamenii nu sunt foarte fericiți, dar uh, Exist și există un control strict asupra finanțării europene. Și până la urmă trebuie să dovediți în repetate rânduri că a meritat să primiți acești bani. Putem să discutăm o după amiază întreagă despre ce e greșit în sistemul de control, dar trebuie să nu pierdem din vedere acest ultim principiu enunțat. Mulțumesc! Sunteți foarte curajoasă să spuneți asta și pentru asta vă mulțumesc, domnule comisar. Și eu aș vrea să dau dovadă de curaj și să vă spun că nu putem uh, avea sigură fără controle. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Atunci când cheltui o parte atât de semnificativă din fonduri pe agricultură, e nevoie de controle. Trebuie să fie un echilibru. Uh, Trebuie să avem controle mai bune, nu mai multe, cum spuneam. Am auzit multe exemple. Oamenii simt că sunt uh, mult prea multe controle, dar e nevoie de un echilibru și de un sistem prin care abordarea de gestiune comună să funcționeze. Avem obligații existente juridice de ecocondiționalitate. Dacă vreți să schimbați legea, faceți-o, sunteți Parlament. Uh, Poate că vom avea ocazia să o facem în timpul mandatului meu și m-ar interesa cum vom fi sprijiniți în unele uh, privințe. Voi vedea ce se întâmplă cu unele din părerile exprimate astăzi. Avem un sistem de monitorizare de valoare la nivel de politici care va duce practic la o serie de modificări, la revizuirea la jumătate de mandat, însă ceea ce își doresc agricultorii acum e previzibilitate și certitudine, deși știm că e un domeniu complex. E sistem care a intrat în vigoare în 2015, să vedem ce se face, ce se întâmplă după primul an de evaluare la greening, în ceea ce vrește implementarea între timp. Serviciile comisiei sunt la uh, dispoziția statelor membre, agențiilor naționale de plăți pentru a face totul în contextul legislației existente. Și în ceea ce privește, noi vom face controlele așa cum am făcut-o și până acum. Am luat aceste măsuri pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt, sunt uh, protejați în cea mai mare posibilă măsură. Vă mulțumesc. Închei acum, domnul raportor. Thank you, Madam Chair. And... Da, mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, mulțumiri domnului comisar Hogan și doamnei uh, Caliulait, domnului Erola, domnului Lenuci, pentru toți care au cei, celorlalți care au participat la discuție. Încercam să explic în doar câteva propoziții ideea centrală și esența a ceea ce încercăm să facem prin acest raport din proprie inițiativă. Poate că ar fi bine să revin la ce spunea doamna președinte, la întrebarea către domnul comisar. Ați folosit asta ca punte de înțelegere, sper eu, între noi. Dumneavoastră spuneați că nu... Deci eu nu cred că ar trebui să facem din asta o bătălie, o luptă între două tabere opuse. Să avem pe de o parte politica agricolă comună și agricultura și în cealaltă tabără bună uh, administrare financiară. Suntem Comisia de Control Bugetar. Raportul acesta e un raport de control bugetar. Ca să rezum totul, ceea ce mi-aș dori eu și ceea ce încerc să fac e să am, așa cum a spus comisarul Hogan, un mai bun echilibru cu o gestiune financiară sănătoasă, corectă, controle mai bune, bazate pe rezultate, pe performanță. În același timp, e ca și cum, practic, ai uh, încerca să urzești un material cu mai multe fire diferite. Însă să nu uităm că e vorba aici de banii contribuabilor, dar și de interesul agricultorilor. Eu cred cinstit că avem ocazia să nimerim și să reușim să facem ambele lucruri. Și ar trebui să subliniem beneficiile pentru toată lumea. E o situație din care ar avea toți de câștigat. Dacă am avea controle mai bune, am cheltui mai, am cheltui mai puțin bani, am fi mai retabil și asta e în interesul tuturor contribuabilor europei. Ca să închei, voi lăsa practic o întrebare, o chestiune deschisă. Sunt multe căi de a țese această structură comună, însă cred că nimeni aici <coughs> nu contestă un element interesant pe care l-a spus domnul Hogan și la care m-am gândit și eu. Suntem oare suficient de curajoși pentru a ne da seama dacă procentul de rată de eroare de 2%, așa cum e stabilit el astăzi, e procentul corect. Asta e cheia pentru a salva banii uh, publici, contribuabili. Asta e cheia de a avea niște controle eficiente. Asta e soluția. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de suficientă creativitate, să analizăm lucrurile așa cum trebuie și mă bucur să aud că și domnul comisar se gândește la asta. Și eu m-am gândit, nu știu ce crede și Curtea de Conturi. Uh, Cred că și dumneavoastră vă gândiți la acest lucru. Deci, iată, suntem trei. Nu știu ce gândește Consiliul. La. Însă, oricum, aici, între noi, deja avem o influență destul de mare. Vă mulțumesc tuturor! Și eu vă mulțumesc din inimă domnule Lenuci, domnule Rola, doamna Carolai, domnule Hogan, pentru dezbaterea de două ore pe care am avut-o astăzi. Domnul Sarvama merită mulțumirile noastre, domnul comisar. Deci o seară plăcută tuturor, vă mulțumesc. Următoarea ședință va avea loc pe joi, la, va avea joi loc la ora 9, vom vorbi despre transparență, în ceea ce este bugetul, împreună cu alte comisii. Vă mulțumesc tuturor, o seară cât mai frumoasă!